Even though it's very nice to see you chatting with each Chiar dacă mă bucur să văd că discutați atât de cordial, mă tem că e timpul să trecem la treabă. Bine ați revenit după vot și mai ales bun venit petiționarilor care sunt alături de noi. Textul scris pe care o să-l vedeți pe ecran este exact cel pe care îl veți auzi Cabina de interpretare ne-a informat că îl vor interpreta direct din forma scrisă, pentru că sunetul e acoperit de muzică în pe înregistrare. Decizia de a proceda așa a fost luată din respect față de petiționarii care au călătorit până la Bruxelles astăzi. După acest preambul, cred că putem trece la petiția 2563 privind cauzele potențial aducătoare de prejudiciu din contractele de ipotecă din Spania. Domnul Jose Lacaie Marchet e alături de noi. 5 minute aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Sí. Buenos días. Bună dimineața! Doresc să mulțumesc Comisiei Petitii pentru că ne uh, aud, ne audiază solicitarea uh, pentru uh, a ne adresa în mod acestei comisii unei instanțe care rezolvă în mod obligatoriu solicitările cetățenilor. Mulțumesc uh, celor care au participat la campania de adunare de semnături. Petiția noastră are trei obiective. Să îmbunătățim sistemul financiar, uh, făcându-l mai uh, corect și mai transparent, să um, apere drepturile consumatorilor și să evite um, prăbușirea curților de justiție. Am solicitat în fața acestui Parlament eliminarea clauzei privind ratele minime ale dobânzii. Comisia Europeană a supravegheat uh, cu atenție în aplicarea în spaniol acestei măsuri în rezoluția B855. Decretul real din ianuarie 2017 în legătură cu uh, aceste clauze aducătoare de prejudiciu a decis că băncile vor fi, decis că băncile vor fi cele care decid dacă sumele au fost uh, încasate în mod corect sau nu. Și uh, băncile au decis ce sume să returneze. Fiecare bancă, în alte, cu alte cuvinte, a făcut ce a dorit și multe nu au returnat sumele corecte. Trebuie uh, văzut ce fel de interese, de, ce fel de dobânzi de întârziere trebuie să fie stabilite. Fiecare bancă face uh, returnarea fondurilor uh, pe criterii diferite și de aceea am atras atenția Comisiei din cadrul Băncii Spaniei care se ocupă de acest lucru, pentru că era de competența ei. Însă aceștia au spus că de fapt nu țin de competența lor și că suntem pasibili de sancțiune. Ehm, considerăm că faptul că Banca Spaniei poate sancționa o fundație care apără drepturile mm, cetățenilor ehm, pentru că apără drepturile acestora, însă nu poate eh, sancționa băncile pentru utilizarea clauzelor de acest tip care aduc ehm, prejudiciu. Există foarte multe solicitări în instanță bazate pe aceste clauze aducătoare de prejudicii și au fost uh, date 17.000 de sentințe care în 90% uh, din uh, cazuri sunt în favoarea cetățenilor. Există peste 30 de clauze abuzive și proaste practici care sunt în continuare aplicate cu bună cunoaștere a Băncii Spaniei și până acum nu s-a aplicat niciun fel de sancțiune entităților care se fac vinovate de acest lucru și nu s-au luat nici măsuri eficiente pentru corectarea acestor practici. În afară de această uh, clauză, uh, toate cheltuielile de constituire ale creditului ipotecar, adică Comisia de Deschidere de um, deschiderea dosarului, uh, de um, analiza acestuia, de anulare anticipată și așa mai departe, um, costurile cu, nota, cu notarul, de gestionare, de taxare, de um, rotunjire către suma cea mai mare, um, clauza referitoare la um, amortizarea împrumutului, clauza 370, clauza referitoare la indicele de referință al uh, creditorilor ipotecar, uh, creditorilor ipotecare, clauza referitoare la dobânzile de întârziere, renunțarea uh, la beneficiile de excluziune din partea celor care avalizează creditele, uh, cheltuielile, cheltuielile cu poșta, cheltuielile, clauzele referitoare la achitarea în avans, renunțarea la dreptul de notificare în cazul uh, gestionării creditului, um, uh, faptul că nu se poate alege notarul um, clauza de renunțare din partea uh, forului însuși uh, de decizie, lipsa de legimare activă în executările ipotecare, odată ce um, împrumutul a fost um, dat pe mâna um, fondurilor uh, fondurilor de risc. Toate acestea presupun uh, costuri economice foarte ridicate și uh, înseamnă încărcarea uh, foarte mare a instanțelor de judecată și o durată foarte mare a proceselor. Credem că autoritățile publice trebuie să aibă legi clare și sisteme eficiente de control și supraveghere și ele sunt cele care trebuie să soluționeze aceste situații. Uh, de aceea uh, dorim să luați în considerare posibilitatea creării unui organism care să rezolve în mod, uh, soluționeze în mod obligatoriu reclamațiile cetățenilor în, um, vizați de abuzuri bancare. Și de asemenea vreau să vă solicit o nouă salvare, o nouă măsură de salvare, nu una financiară, ci o salvare a încrederii cetățenilor în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! tribunales y las instituciones europeas, la banca tiene que... Banca trebuie să returneze um, sumele um, încasate în mod um, ne, incorrect. Însă cine calculează acestea? Cine uh, aplică dobânzile indemnizatorii? Realitatea este că fiecare bancă returnează aceste sume în funcție de propriile sale criterii. Nimeni nu o face bine și majoritatea sumelor returnate nu sunt cele corecte. Erorile comise de bănci sunt următoarele. Nu actualizează capitalul restant, nu aplică dobânzile de indemnizare, nu uh, aplică indemnizațiile de întârziere și interesele de um, întârziere. De ce nu există o entitate, un organism de reglementare care să soluționeze în mod obligatoriu reclamațiile cetățenilor? Împreună cu ajutorul dumneavoastră vom continua să denunțăm aceste abuzuri în fața Parlamentului European. Peste 40.000 de cetățeni sprijină petiția noastră pentru a se crea un organism independent care să soluționeze soluționeze obligatoriu um, reclamațiile cetățenilor și consumatorilor. That's a very informative video. Un material video extrem de ilustrativ. Aș dori ca toate materialele să fie așa de bune, scurte, precise, la obiect. Mulțumim petiționarului. Dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Robert Matiac. Uh, thank you, Chair. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc și petiționarilor pentru prezentarea făcută. Rambursarea sumelor plătite ca urmare a unor clauze potențial ajucătoare de prejudicii este o problemă care vizează mulți consumatori uh, și probabil într-adevăr este corect că E o problemă care nu a fost uh, rezolvată deocamdată. Noi nu putem comenta pe marginea sumelor exacte pe care băncile trebuie să le înapoieze clienților. Însă este evident, consumatorii au dreptul la despăgubiri dacă au plătit bani pornind de la clauze cu probleme, clauze inechitabile. În același timp, trebuie spus că mecanismul de structurare, eh, structural, de rezolvare structurală a conflictelor din 2017 a dus la <clears throat> astfel de acorduri de reconciliere între bănci și clienții lor, în mai bine de jumătate de milion de cazuri și pentru o sumă totală de 2,3 miliarde de euro. Acestea sunt cifre bazate pe informații disponibile publicului larg. În același timp, e la fel de adevărat că în multe cazuri nu s-a ajuns la un acord și băncile au refuzat să înapoieze sumele excedentare plătite. principala dificultate pare a fi aceea, în conformitate cu jurisprudența Spaniei, aceste clauze nu sunt inechitabile în sine. Uh, sunt considerate clauze deficitare doar dacă banca nu respectă anumite reguli de transparență. Din câte am înțeles, uh, băncile refuză să dea înapoi banii, spunând că uh, băncile au respectat pe deplin cerințele de transparență. Sigur, acest lucru poate fi contestat de consumatori, însă e o chestiune care e la latitudinea tribunalului să analizeze specificitatea concretă a fiecărui caz ce spune directiva prin clauzele inechitabile, contractuale, este că aceste clauze, odată ce sunt identificate ca atare, nu sunt obligatorii și, după cum a clarificat și uh, Curtea de Justiție, asta dă dreptul la rambursarea sumelor plătite. Și aceste despăgubiri trebuie să fie plătite. Eh, Singur remediu în cazul în care părțile nu ajung la o înțelegere este procedura prin tribunal. Sigur, există un anumit prag eh, pentru consumatori, însă în ceea ce privește chestiunile ce țin de dreptul contractelor, aceasta este procedura normală. Pe lângă aceasta, în conformitate cu legislația europeană, există o directivă privind soluționarea alternativă a disputelor. Conformitate cu această directivă, statele membre trebuie să se asigură că consumatorii pot să recurgă la un mecanism alternativ, aducând cazul în față unui organism de resort și asta se aplică și în cazul serviciilor financiare de retail. Spania a notificat existența unui astfel de organism Însă, directiva lasă la latitudinea statelor membre decizia de a se recurge voluntar sau obligatoriu la aceste mecanisme alternative de soluționare a disputelor. Deci, crearea unui astfel de mecanism, conform propunerii petiționarilor, ar fi un lucru bun, ar putea fi o măsură care ar soluționa multe alte cazuri în același timp, însă trebuie să luăm notă de faptul că directiva nu impune obligativitatea unui astfel de mecanism. Se pare că mi-am depășit timpul alocat. <clears throat> Înainte de asta am să vă spun că, într-adevăr, există multe astfel de, de, de procese în tribunalele spaniole referitoare la clauze contractuale inechitabile. Câteva cazuri au ajuns la Curtea de Justiție. Curtea de Justiție a dat hotărâri pe marginea unora dintre ele, așteptăm hotărâri suplimentare în lunile ce vin. În ceea ce privește comisia, cam asta ar fi poziția referitoare la aceste cazuri. Monitorizăm și ce se întâmplă cu clauzele inechitabile și dacă e cazul vom contacta autoritățile spaniole. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, interesant într-o dimineață ca asta să auzim o prezentare cu o scurtă componentă filozofică. Nu se întâmplă foarte des, dar când se întâmplă e bine. Acum uh, dăm cuvântul colegilor. Doamna Besa. Sí, gracias, presidenta. Me uno a su... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și eu, alături de dumneavoastră, Comisiei, pentru această reflexie pe care ne-am părtășit-o în această dimineață ne inspiră. Vreau să le mulțumesc uh, mai ales petiționarilor care se luptă atât de mult pentru această chestiune. În 5 ani s-au primit uh, cam un milion de uh, plângeri și sute de mii de intervenții în instanță au fost introduse pentru a rezolva problema creditorilor ipotecare. Uh, ar fi de, nu cred că este necesar să se prăbușească tribunalele sub uh, greutatea cererilor cetățenilor pentru ca uh, chestiunile să se soluționeze. Uh, sumele care sunt returnate nu sunt acelea care trebuie returnate. Uh, ei, uh, petiționarii, cer uh, crearea unui organism pentru ca soluțiile de uh, referitoare la uh, sume să fie corecte. Cred că e o chestiune ce ține de drept, pentru că abuzurile bancare nu sunt un fenomen uh, pur spaniol. Eu cred că ar trebui să centralizăm uh, gestiunea acestor abuzuri, pentru că e o chestiune europeană și acest lucru trebuie să facă așa cum am uh, uh, prevăzut-o deja în raportul referitor la instrumentele financiare de risc și creditele ipotecare. Deja am cerut comisiei să facă campanii de informare în legătură cu produsele financiare și să îmbunătățească um, educația financiară, care este o chestiune crucială. Um, reclamațiile uh, cetățenilor nu pot fi um, folosite, nu pot fi soluționate în mod obligatoriu de către Uniunea Europeană dacă statele membre nu au delegat această uh, competență. Eu aș vrea să evaluăm această petiție și să vedem cum putem uh, ce putem face în privința propunerii lor, care mie mi se pare bună, poate că ar trebui uh, să verificăm printr-un studiu adecvat uh, cât este de uh, viabilă această posibilitate. Trebuie să existe o garanție care să um, ofere cetățenilor certitudine juridică atunci când e vorba de aplicarea drepturilor lor recunoscute de justiție. Mulțumesc! Thank you, Beatrice! Mulțumesc, Beatrice! Domnul Maria să are cuvântul. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους αναφέροντες διότι το θέμα που θέλω. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să-i felicit pe uh, petiționari pentru că acest subiect, deși acum vorbim despre Spania, uh, este un fenomen pe care îl întâlnim în toate statele membre ale Uniunii Europene. În momentul în care băncile au avut probleme, mai ales în Grecia, dar și în Spania, Portugalia și Irlandia, Irlanda, ce s-a întâmplat? S-au salvat băncile și acum că băncile sunt salvate, cetățenilor li se impune să plătească cheltuielile pentru ca situația să fie sustenabilă. E de neconceput ce se întâmplă. Trebuie să existe posibilitatea aplicării unui model care să uh, asigure faptul că băncile își plătesc propriile împrumuturi. Cei care doresc să ia credite să plătească pentru ele și să aplice modelul cipriot. Cred că ar fi corect să se facă așa. Astfel s-ar plăti în mod corect cheltuielile cu împrumuturile. În ceea ce privește contractarea împrumuturilor, trebuie ca acesta să se acorde astfel încât să se poate acoperi fondurile necesare împrumuturile pe care le-au dobândit băncile. Este însă de neconceput ca o bancă ce a contractat un împrumut Dacă un, o persoană își ia ipo, un credit ipotecar și nu suportă creșterea ratei dobânzilor um, și pierde casa, trebuie să se facă în așa fel încât persoana să-și poată plăti locuința în continuare. Deci dacă se cere un credit pentru locuință, uh, să existe și de partea băncii un nivel de răspundere. Cât despre garanții, adesea nu se poate garanta um, întregul spectru al acestor împrumuturi, întreaga perioadă pe care se acordele. Trebuie să vedem cine furnizează garanțiile pentru rambursarea împrumutului și cred că trebuie găsit o soluție pentru toți care oferă garanții. Și această chestiune nu privește doar Spania, ci și Grecia și toate celelalte state. Deci să existe o intervenție și să se sprijine um, persoanele care iau împrumuturi, să li se ofere niște garanții. Deci dacă o persoană contractează un împrumut pentru locuință, 90% um, din uh, sumă aparține băncii. Trebuie plătit un impozit pe această proprietate, însă casa nu este a persoanei care plătește impozitul, ci 90%, la, 90% aparține încă băncii, deci acel impozit pe casă îl plătește o persoană care încă nu deține uh, dreptul de proprietate asupra locuinței. Băncile abuzează de drepturile consumatorilor, le încalcă și cred că ideea petiționarilor este bună. Să există o autoritate independentă, poate în fiecare stat membru sau la nivel european, o entitate care să analizeze aceste chestiuni pentru a acorda sprijin celor care contractează împrumuturi. Pentru că sunt vulnerabili și pentru că acest lucru se întâmplă atât cu Banca Spaniei, cât și cu Banca Națională a Greciei și așa mai departe cu băncile din Spania și din Grecia. Deci trebuie soluționat într-un fel această problemă a împrumuturilor, să se facă și o analiză a problemelor celor care contractează împrumuturi. Atât de să spun, la președinte. Mulțumesc, doamna Valina are cuvântul. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias eh, desde Bună ziua! Înainte de toate aș dori să-i mulțumesc patentului pentru efortul de a veni aici, pentru prezentare și pentru lupta pe care o poartă. Eu cred că Parlamentul trebuie să analizeze propunerea pe care ne-au înaintat-o petenții și trebuie să vedem ce măsuri putem lua la nivel european, la nivelul statelor membre, deoarece, din păcate, țara mea prezintă restului Europei o imagine lamentabilă referitor la realitatea bancară și la relația pe care au avut-o diferitele guverne cu entitățile bancare. Încă asistăm la un adevărat circ referitor la o sentință pronunțată referitor uh, la împrumuturile bancare. S-a pronunțat o sentință, după care imediat s-a convocat uh, plenul um, Tribunalului Suprem și uh, sentința respectivă a fost anulată uh, la diferență de un vot. Îmi pare rău că cetățenii din țara mea trebuie să se prezinte mult prea des în fața instanței europene de justiție pentru a-și apăra drepturile. S-au produs numeroase schimbări legislative în Spania. totdeauna, în pofida deciziilor judiciare, trebuie să scoatem în evidență acest lucru. Iată de ce avem nevoie de o legislație care să protejeze consumatorii din uh, toate privințele, nu doar când vine vorba de creditele ipotecare. Iată de ce, după părerea mea, petiția ar trebui să rămână deschisă. Comisia Europeană trebuie să răspundă în scris petenților referitor la concluziile sale vis-a-vis -vis de procesul deschis Spaniei. De asemenea, să trimită o scrisoare autorităților spaniole comunicându-le uh, soluțiile pe care le-au găsit la adresa acestor practici abuzive. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Miranda! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult petentului pentru că a venit și, din păcate, nu e prima dată când ne ocupăm de acest gen de subiecte. Din 2013, în această comisie, am tot asistat la prezența uh, persoanelor afectate de clauzele ipotecare, diferite organizații de reprezentare a consumatorilor. Există, din păcate, multe probleme cu băncile din Spania care au perceput clauze abuzive cu acordul tacit al guvernului lui Rajoy. Curtea de Justiție a scos în evidență curti, curțile de justiție regionale, vreau să spun aici, au scos în evidență o serie de practici abuzive și Europa a fost cea care a permis cetățenilor să își facă respectate drepturile. Iată de ce considerăm că sprijinul CEJ a jucat un rol fundamental pentru a modifica legislația ipotecară abuzivă. Încă o dată, Europa a fost cea care a apărat consumatorii. Din acest punct de vedere, rambursarea sumelor percepute pe nedrept uh, este o solicitare absolut îndreptățită. Ce se va întâmpla cu uh, persoanele prejudicate pe viitor, așa cum s-a întâmplat cu sentința din Acorunia, cu cazul Abanca? Nu e deloc logica consumatorii, persoanele prejudicate, aproape 8 uh, milioane de persoane de persoane trebuie să se adreseze justiției când drepturile lor fundamentale în calitate de consumator sunt încălcate. Sunt multe cazuri nerezolvate și sunt afectate nenumărate persoane. În plus, impactul economic este unul nemăsurat. Iată de ce trebuie să deplângem tot ce s-a întâmplat, la fel și cu Tribunalul Suprem, așa cum Curtea Supremă, îmi cer scuze, așa cum a făcut uh, deputata Valina. În Spania nu se acordă o protecție adecvată a consumatorilor. Sperăm că acest lucru să se schimbe. Din păcate, băncile în continuare percep clauze abuzive și se vede foarte clar influența pe care au entitățile de lobby și pe lângă judecători, așa cum s-a întâmplat acum o săptămână cu Curtea Supremă. Cerem ca această petiție să rămână deschisă cerem să se trimită o scrisoare a autorităților. În plus, credem că trebuie să luăm legătura cu Curtea Europeană de Justiție, în calitate de Parlament, pentru a scoate în evidență că nu e vorba de cazuri izolate. E vorba aici de o fraudă globală. Sunt afectați mulți consumatori, peste 8 milioane. Îi se cere în plus directorului de, pentru afaceri economice să facă un progres în ce privește legislația europeană, să facă o schimbare, pentru că nu e vorba doar de un caz izolat, doar de un stat membru, ci sunt vizate numeroase state, însă ce se întâmplă în Spania reprezintă o adevărată exagerare a acestor situații. Mulțumesc, domnul Chirio. Domnul Cirio. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau uh, să vă spun de la bun început că și eu împărtășesc părerile antevorbitorilor mei. E vorba aici uh, de a analiza în practică eficacitatea eforturilor noastre de aici, de la comisie. Le mulțumim, uh, bineînțeles, petenților că au venit aici alături de noi. Reamintim că este un subiect pe care l-am dezbătut repetate rânduri aici la comisia noastră. E un uh, subiect care vizează nu doar Spania, ci vizează Europa și întreaga lume, pentru că e un pic uh, repetarea aceleași povești a luptei între David și Goliat. Noi am observat cum comisia așa cum a făcut și astăzi, a comunicat că există un angajament puternic de a monitoriza felul în care se face punerea în aplicare a directivei care protejează cetățenii în fața băncilor. Am constatat de asemenea și felul în care s-a pronunțat Curtea Supremă Spaniolă asupra acestor subiecte. în situația în care anumite clauze contractuale sunt adoptate individual, ar trebui în teorie să fie considerate ca fiind uh, viabile, însă e nevoie de o campanie de informare, de conștientizare pentru consumatori, pentru că în caz contrar problema va persista. Această petiție, din punct de vedere tehnic, ar putea să se închidă, pentru că uh, are o anumită durată. Asta nu înseamnă că subiectul uh, dispare, că nu-i mai acordăm atenție. Din potrivă, înseamnă că acest subiect e în continuare prezent, în continuare în atenția noastră și firește pe tențier avea ocazia să revină, să discute cu Comisia Europeană în cazul în care promisiunile și angajamentele acestea din urmă nu ar fi respectate. Mulțumesc, Soledad este ultima care va lua cuvântul. Te rog, încearcă să fii succintă, pentru că nu prea avem timp. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Acum, în ce privește spusele comisiei, cum că statele membre sunt cele care pot să se pronunțe referitor la interpretarea legislației europene, la caracterul voluntar sau nu și la eliminarea acestei ambiguități, eu cred că Comisia Europeană totuși are un cuvânt de spus. Comisia Europeană, prin legislația sa pronunțată, este cea care generează acest caracter ambigu și ar fi cazul să se pronunțe. În situația Spaniei există un element agravant suplimentar, și anume că legislația ipotecară nu respectă directiva și legislația în vigoare la nivel european. Iată de ce Comisia a deschis un dosar pentru, de anchetă în cazul Spaniei. După cum uh, spunea și colegul de la PPE, că um, ar trebui să închidem această petiție pentru că afectează toate statele membre. Nu sunt de acord. În Spania avem o problemă și anume că legea ipotecară este una foarte veche și a permis apariția acestor clauze, apari, clauze abuzive. La ora actuală se lucrează la o nouă propunere legislativă care sperăm să fie mult mai echitabilă și care firește să respecte cadrul normativ actual. E adevărat că în Spania ne lovim de o problemă pe care deja am denunțat în octombrie 2015, deja ce s-a pronunțat în acest sens, un lucru pe care și petentul l-a scos în evidență. Soluția din anul 2017 pronunțată prin decretul real este, regal este insuficientă. Iată de ce petiția nu doar că trebuie să rămână deschisă, ci ar trebui să-i trimitem băncii centrale spaniole o scrisoare cerându-i să ne prezinte măsurile care s-au luat în acest sens și să ne arate cum intenționează să ofere garanții suplimentare cetățenilor, să trimitem o scrisoare și guvernului spaniol, să vedem cum monitorizează problema, ce măsuri întrevede, astfel încât, într-adevăr, consumatorii să nu mai fie obligați să se judece cu băncile, ci să poată rezolva cât se poate de repede un lucru pe care toată lumea îl consideră de bun simț, pentru că e clar că aceste clauze sunt abuzive. Oamenii au nevoie de dreptate. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să dau acum uh, cuvântul înapoi pe petentului, după ce ați ascultat uh, ce aveau colegii de spus și reprezentantul comisiei, un minut pentru a conchide, după care și eu mă voi pronunța. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Sincer, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs acestei petiții pe care au înaintat-o mulți cetățeni, nu doar din Spania, ci din toată Europa. Noi, cetățenii, vedem în Europa posibilitatea ultimă de a primi o mână de ajutor. Nu prea sperăm ca uh, guvernul uh, să rezolve această problemă, pentru că uh, Speranța pe care o avem e că, în cele din urmă, Europa ne va ajuta și va rezolva această problemă. Vă rog, ajutați-ne! Da, haideți să încercăm să vă răspundem uh, la solicitare. După cum a spus și domnul uh, Cirio, e o situație de, practic, uh, care David luptă împotriva lui Goliat. Ce vom face? Bineînțeles că vom menține această petiție deschisă, având în vedere că există o procedură de încălcare a tratatelor în uh, derulare. Nu putem închide petiția atunci când există o procedură de infringement în curs și așteptăm uh, decizii ulterioare um, cât de curând ne lăsăm deschisă petiția pentru ca după aceea să vedem în urma deciziei cum ne putem pronunța. Putem uh, da curs recomandării lui Soledad și anume să luăm legătura cu Banca Centrală Spaniolă. Îmi mi-aduc aminte când în mandatul trecut eram la juri, am făcut un efort enorm în ce privește recursul colectiv. Dacă nu se ajunge la un acord între actori, și aici nu există niciun acord în uh, situația David împotriva lui Goliat, poate medierea ar putea să fie o soluție, recursul colectiv, Medierea e întotdeauna bună ca un mecanism alternativ de soluționare a disputelor. Și aș vrea să încurajez Banca Centrală Europeană să analizeze această posibilitate. Nu este o soluție obligatorie, dar există mediatori în Europa care sunt pregătiți tocmai pentru acest gen de situații. Ar trebui așadar să trimitem această scrisoare și să revenim odată ce primim decizia curții. Re în regulă? Sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru că ați fost atât de preciși. Vă mulțumim și pentru filmuleț care a fost deosebit de informativ. Vă urez drum bun înapoi acasă și nu uitați să cumpărați niște ciocolată belgeană. Da, o fi soarele mai cald în Spania, dar ciocolata aici e mai bună. Haideți să trecem la următoarea petiție, 323, referitor la presupusa încălcare a directivei 2008 uh, privind calitatea aerului uh, înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, încălcarea de către comunitatea Madrid uh, și Consiliul Orașului Madrid. e alături de noi, Alejandro Sánchez, îi invit pe membrii să asculte această petiție. Domnule Sanchez, vă dau cuvântul cu mare plăcere pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am uh, să împart acest timp cu colega mea Ines Savanes. În 2011, Fundația ECO a înaintat această petiție pentru încălcarea sistematică a valorilor de nitrogen înregistrate în Comunitatea Autonomă Madrid. De atunci s-au uh, deschis diferite proceduri de încălcare împotriva Spaniei pentru nerespectarea directivei 2008-50, cel mai recent în 2018. Guvernul uh, primăriei Madrid, uh, sub conducerea Manuelei Carmena, a luat o serie de măsuri pentru a reduce poluarea măsuri uh, menite mai ales să, limite, să restricționeze traficul de autovehicule private profit și stabilind zone cu emisii reduse în uh, centrul Madridului, care ar trebui să intre în vigoare pe data de 30 noiembrie. Comunitatea Autonomă Madrid nu a demarat un plan asemănător din 2015, tot promite revizuirea planului albastru plus învechit, nu a fost în stare să respecte prevederile directivei, care prevede că municipiile cu peste 100.000 de locuitori să aibă planuri pentru calitatea aerului. Ba din potrivă, pune bețe în roate primăriei uh, orașului Madrid și demarării de către aceasta a unor măsuri proprii. Iată de ce cerem să se rezolve procedura de încălcare, astfel încât uh, Madrid și celelalte municipii din zona metropolitană să poată pune în aplicare aceste măsuri. Îi dau cuvântul colegii Inesa Banes, uh, responsabilă pentru mobilitate. Senora președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, problema poluării este una extrem de importantă care uh, continuă din 2010 în orașul Madrid. După ce și-a uh, intrat în funcție noul guvern, uh, Manuela Carmena, primărița Madridului și eu însă, ca delegată pentru mobilitate, am stabilit ca prioritate numărul 1 combaterea poluării și schimbărilor climatice. Și de aici s-a născut un plan A de calitate a aerului și um, renoirea unui protocol de acțiune în cazuri de uh, urgență în cazul în care crește foarte mult poluarea brusc. Ehm, deci e vorba de măsuri atât strategice cât și uh, de intervenție imediată. Aceasta este angajamentul nostru față de Comisia Europeană și uh, ține, uh, include și um, o, o investiție de 500 de milioane de euro. Ehm, e vorba de, mai ales de întâlnirea punctului 99 din recomandarea Comisiei Europene, în care se recomandă introducerea zonelor cu emisii reduce. Așa uh, ne-am gândit și la zona Madridului Central, care va deveni funcțională în noiembrie anului acestea, în noiembrie. Um, această, aceste zone de emisii reduce, uh, reduse au uh, rezultate foarte bune, cu impact minim și um, se, uh, este ajutat și traficul. De asemenea, se uh, coordonează acțiunile între uh, guvernul trecut al Spaniei și guvernul actual, împreună cu Comisia Europeană. Am decis să punem în aplicare aceste măsuri. Ne-au permis și o perioadă pentru îndeplinirea acestor obiective stabilite în 2008. În ciuda tuturor pronosticurilor um, am constatat că guvernul Comunității Madrid ne pune pe în roate și încearcă ca cele două măsuri fundamentale să nu uh, intre în vigoare. Zona Madridului central cu emisii reduse este o zonă uh, rezidențială cu prioritate care uh, combină dreptul um, celor care locuiesc acolo și um, Uh, asigură nevoile magazinelor și tuturor celor care lucrează acolo, însă limitează intrarea acolo a vehiculelor foarte poluante, care sunt foarte vechi. Prin uh, măsuri alternative și cu autorizații uh, um, speciale auto, um, acordate serviciilor importante um, eu cred că ar trebui să se amintească guvernului și instituțiilor spaniole că trebuie să se continue aplicarea măsurilor clare și cu impact mare, pentru că principiul fundamental este protecția sănătății cetățenilor înainte de orice altceva. Vă mulțumesc! Thank you very much. And, uh, and also... Mulțumesc foarte mult! Avem alături de noi și reprezentanții comisiei, Daniel Fernandez Gomez uh, va interveni. Mulțumesc, uh, doamnă președintele, mulțumesc și petiționarilor pentru uh, prezentarea situației referitoare la poluare și la calitatea aerului în orașul Madrid. Comisia este um, foarte interesată um, în, um, și îngrijorată de faptul că se depășesc foarte mult uh, valorile prevăzute în directiva privind calitățile, uh, calitatea aerului în orașul Madrid. Principala problemă în Madrid este dioxidul de azot, Iar această problemă a poluării atmosferice reprezintă prima cauză de deces prematur în Uniunea Europeană. De aceea, Comisia Europeană a decis să intervină și să deschidă procedura de încălcare împotriva tuturor acelor state membre în care se depășeau uh, în mod susținut aceste valori limite stabilită prin directivă și uh, împotriva statelor membre care nu au adoptat măsuri și planuri de acțiune pentru a uh, reuși uh, să oprească aceste depășiri. Mai întâi, Comisia a decis să-și prioritizeze acțiunile de um, eliminare a substanțelor poluante, printre care dioxidul de azot, care este vinovatul în cazul Madridului. Spania este una dintre țările împotriva căreia, cărora s-au, de, s-au uh, declanșat procedurile de încălcare. Pe 30 uh, ianuarie, comisarul de resort, domnul Vela, a uh, decis să explice să cheme autoritățile statelor în care aceste probleme erau acute să vină la Bruxelles și să explice cum vor lua măsuri credibile și eficiente care să pună capăt acestei probleme care afectează salut, sănătatea. De asemenea, le-a cerut să trimită informații legate de măsurile ce urmau a fi adoptate pentru uh, soluționarea acestei probleme. Ca urmare a acestei reuniuni, statele membre au trimis informațiile societății iar Spania a trimis măsurile avute în vedere pentru a fi implementate în Madrid ca și în alte zone afectate de poluarea atmosferică. După analizarea acestor măsuri, Comisia a decis să nu uh, intenteze acțiune în justiție împotriva Spaniei, pentru că se consideră că dacă se implementează cu rigurozitate și se respectă calendarul, uh, adoptării acestor măsuri se putea rezolva problema. Deci uh, se uh, avea în vedere reducerea valorilor um, la cele permise de directivă în comunitatea Madridului înainte de 2020. Comisia controlează și urmărește îndeaproape aplicarea cu rigorositate și eficiența acestor măsuri și eficiența acestora o va face în continuare uh, și în cazul în care nu se vor aplica așa cum se prevede aceste măsuri sau dacă nu uh, se ating rezultatele scontate, Comisia va intenta proces în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva Spaniei. Nu este Comisia cea care are competența de a se pronunța împotriva sentințelor tribunalelor spaniole, dar este uh, util să vă amintesc că și curțile spaniole au obligația de a aplica dreptul european și uh, de a garanta respectarea obligațiilor de către autoritățile competente. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much. Now, let's turn to... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul colegilor. Soledad, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc petiționarilor pentru prezență. Madridul uh, are o problemă de poluare, este o problemă reală, nu o putem uh, nega, așa cum se vede și din uh, poziția Comisiei Europene care își pune problema sancționării. Petiția din 2011 când era la putere Partidul Popular, care nu era foarte sensibil la aceste subiecte, mă mi se pare incredibil că Partidul Popular este cel care vine în fața Comisiei PETI pentru a încerca să sancționeze guvernul actual care tocmai ia măsuri pentru a soluționa problema. Mi se pare de necrezut. Trebuie să recunosc că guvernul actual și primăria Madridului au pus în aplicare mai multe inițiative pentru a încerca să găsească o soluție la această situație gravă. Chiar ieri, Guvernul Comunității Madrid anunța că um, se opunea acestui proiect de um, stabilirea zonei Madrid-Centru. Eu cred că este foarte oportun ca Comisia PETI să trimită uh, o adresă Guvernului Comunității uh, Uh, Madridului, uh, cerându-i să lase primăria Madridului să acționeze pentru a atenua aceste probleme grave pentru sănătatea madrilenilor. Mulțumesc! Thank you, Angela Valina. Doamna Baina are cuvântul. Mulțumesc, uh, sunt de acord cu Soledad. Cred că Spania are o problemă nu doar Madridul, ci în general există o problemă. Dosarul se referă la întreaga Spanie, deci dacă nu se vor uh, rezolva problemele din Madrid, vom fi sancționați cu toții și cu toții vom uh, plăti. Ce mi se pare mie rușinos este că în uh, Spania nu se știe, nu, nu știm cum să facem politică în adevăratul sens al cuvântului. În sens, în rest, uh, oamenii ne sancționează prin vot. Guvernul central, doar pentru că nu face parte din același partid politic, uh, că primăria uh, decide să nu ia măsuri care sunt în beneficiul sănătății cetățenilor. Este de neînțeles așa ceva. Uh, cu uh, banii publici, uh, nu vă supărați, dar există și situații și trebuie să fim foarte atenți um, um, cum îi cheltuim. Eu cu banii mei fac ce vreau, dar cu banii publici nu este chiar așa. Trebuie să fim foarte atenți ce facem. Uh, au trecut mulți ani, comunitatea Madridului ar fi putut soluționa această problemă. Nu au avut niciun fel de aplic- aplecare către uh, aceste probleme, nu uh, i-au interesat foarte mult și acum când avem uh, zăbile lui Damocles deasupra capului, trebuie să rezolvăm această problemă și iată că ni se pun bețe în roate și guvernul comunității autonome nu colaborează. Și e ceva absolut năucitor. Este o grozăvie suprarealistă. Haideți să vedem dacă învățăm uh, până la urmă, în ultima clipă, să facem și noi politică pentru cetățeni, nu unii împotriva altora. Cred că trebuie să rămână deschisă această petiție. Comisia Petii trebuie să monitorizeze, uh, Comisia Europeană trebuie să continue să urmărească situația și să trimită o adresă comunității Madridului pentru a vedea de ce nu se rezolvă odată o problemă care afectează sănătatea tuturor cetățenilor. Thank you very much, Mr. Iturgais. Mulțumesc, domnul Iturgais are cuvântul. Iertați-mă dacă v-am pronunțat greșit numele, spune doamna președinte. Nu, nu ați greșit. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să le spun petiționarilor bun venit și o salut pe doamna Inies, care este Uh, de mult cunoscută comisiei noastre. Acum este delegat uh, a uh, guvernului la primăria Madridului. Vreau să o felicit pentru această funcție. Ea vine din opoziție. Trebuie să notați că verosimilul, că neverosimilul pare verosimil. Când s-a prezentat această petiție? În 2011, când petiționarul era Comunitatea Autonomă Madrid, și atunci uh, s-a uh, adresat petiția și primăriei Madridului și aici vreau să mă concentrez. Deci, acum uh, la guvernul Comunității de Madrid este grupul Aora Madrid, care este un grup apropiat petiționarilor. Și totuși, um, ce s-a întâmplat prin măsurile acestora um, a însemnat să se blocheze accesul, traficul la anumite străzi din Madrid, ceea ce a înrăutățit situația. Dar trebuie să vă spun ce s-a întâmplat din 2017 în uh, orașul Madrid. Cred că cunoașteți uh, nivelurile. În 2017, nivelul de dioxid de azot a depășit 60% din uh, la cele 24 de stații de, măsu, de, uh, măsură, de măsurare, crescând față 2016. În septembrie 2017, după cum știți, doamna Iniez, s-a aprobat planul A privind calitatea aerului și schimbările climatice. Planul A are uh, ca intenție blocajul traficului în Madrid. Asta se intenționează, blocarea Madridului. Cu cât e mai mare blocajul de trafic, cu atât este mai mare poluarea. Sunt episod, episoade uh, de uh, creștere a poluării și ele au fost foarte prost gestionate de um, Consiliul Director al Comunității Madridului. Chiar și madrilenii au spus că gestionarea este haotică și improvizată și că nu li se dă madrilenilor posibilitatea să-și plan- plănuiască activitățile în funcție de închiderile de drumuri. Primăria a făcut chiar a și glumit pe seama madrilenilor în rețelele sociale când, în cazul unui episod de acesta de uh, blocarea traficului. Oamenii au fost indignați. În 2017, 15 din cele 24 de stații care măsoară nivelul de dioxid de azot au depășit nivelul uh, mm, limit, uh, limita anual de 40 de miligrame pe metru cub. Viitorul este nesigur. Instalarea de semafoare în A5, pe A5 va duce la 350% mai multe blocaje de trafic și nu s-a oferit alternativă cu mai multe blocaje de circulație, cu trafic mai încărcat se va polua mai mult. Și din cele două, două parcări menite să descurajeze oamenii să intre cu mașina în Madrid, s-au construit doar una. În 24 octombrie 2018 a intrat în vigoare noua ordonanță privind mobilitatea durabilă cu importante restricții de trafic și care limitează accesul la circulație și uh, staționarea vehiculelor uh, private în centrul Madridului. Ordonanța a fost uh, adoptată fără niciun fel de memoriu economic și fără ca informațiile pertinente să fie transmise comunității autonome Madrid iar guvernul orașului a, mulțumit, a răspuns uh, guvernului regional că trebuie să consulte informațiile pe pagina de internet. Mi se pare scandalos. Deci, Partidul Popular fără nicio îndoială, dorește să păstrăm deschis, deschis această petiție ca să se știe ce face Ora Madrid și ce a făcut în 2017, nu în 2011. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you very much colleagues, you... Mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, vă repetați, vă dați seama de acest lucru, sper. Nu e cazul să repetăm cuvânt cu cuvânt ce a spus antevorbitorul. Haideți să rămânem la obiect, să spunem sunt de acord cu... Așa cum fac femeile în Parlamentul ăsta. Angel a spus sunt de acord cu Soledad și n-a mai, respectat, n-a mai repetat toată povestea. Încercați să procedați în aceeași manieră. Știu că e o strategie feminină, dar poate fi aplicată și de câte un bărbat din când în când. E, ne o plăcere să vă ascultăm, dar nu e cazul să ne spuneți aceeași poveste iarăși și iarăși și iarăși, că nu prea avem timp și ne tot repetăm. Legat de procedură, doamnă președinte, eu înțeleg uh, foarte bine ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar uh, trebuie să înțelegeți că dacă intervin patru colegi împotriva activității anumitor partide, uh, acel partid are o singură intervenție și dumneavoastră vreți să limitați această intervenție când uh, colegii mei iau cuvântul 4 împotriva 1, suntem 4 la 1 și eu vreau să uh, iau cuvântul o singură dată pentru a l răspunde celor 4. Acum intervin eu când e rândul dumneavoastră, vă rog foarte mult, respectați-mă. Mulțumesc. Noroc că ați venit Domnul de la Eschera Republicana din Catalunia a venit și dumnealui la ședință. Eu am venit să vă citesc cifre, nu să fac demagogie. Mulțumesc, doamnă președinte. Listen, it is interesting. Ascultați, domnule Turgaiți, o plăcere să vă ascult, Dacă în timpul ne presează și treaba noastră aici să ascultăm pe petiționar, să găsim o soluție. Dacă aveți o contribuție nouă, originală, enunțați-o, haideți să fim puțin pragmatici. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult petenților, domnule Alejandro Sanchez, le mulțumesc pentru efortul pe care îl realizează. Cred că trebuie să reamintim o cifră fundamentală de care a uitat colegul uh, de la PPE când vine vorba de decesele premature. 40.000 de decese premature în Spania referit, din cauza poluării atmosferice. Când există inițiative care vor să ia măsuri pentru a reduce emisiile, vedem cum ne lovim de obstacole din partea colegilor din PP, din uh, Spania, din Comunitatea Autonomă Madrid, și aici în Parlament. Și e foarte grav, din două motive. În primul rând pentru că e împotriva, cetățenii, împotriva sănătății cetățenilor, cetățenii din uh, Madrid, dar nu numai, pentru că vorbim și de alte orașe care sunt în aceeași oală, uh, Madrid, Barcelona, Valencia. Toate, toți, uh, toate aceste inițiative desfășoară o muncă recunoscută de comunitatea, de, comuni- de Comisia Europeană, de cetățeni. Uităm de această dată concretă, de acest, dat, de acest număr concret, reducerea emisiilor cu 40% în Comunitatea Autonomă Madrid. Există la ora actuală um, un obstacol în ce privește acordul stabilit între Comunitatea Autonomă Madrid, Comisia Europeană, uh, din cauza atitudinii dumneavoastră rușinoase de acum vom fi aduși în fața instanțelor europene. Iată de ce vă cer să menținem această petiție deschisă, bineînțeles, și să trimitem uh, Spaniei um, acea scrisoare, cum au spus Soledad și Angela, pentru a trage la răspundere Uh, guvernul spaniol care trebuie să acționeze în interesele cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Încercați, colegi, încercați. Acum doar colegii spanioli vorbesc. Încercați să arătați puțin respect față de petiționari. Nu politica internă a Spaniei într uh, în, în proinstituție europeană. Ce facem aici e important, nu avem nevoie de chestiuni suplimentare ne ajunge reaua voință pe care o avem deja. Nu trebuie să vă mai atacați în această, și în această comisie. Doamnă Miranda, aveți cuvântul și după aceea închid lista vorbitorilor, trebuie să mergem mai departe și vă rog, vorbiți la obiect, arătați că femeile pot face asta. Președinta, și sobre todo, bienvenido. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, le urez bun venit petenților. Se află aici pentru că, într-adevăr, noi reprezentăm o alternativă. După cum spune doamna președinte, noi, femeile, procedăm uh, un pic diferit, uh, lucru care a fost dovedit și rezoluția, de rezoluția împotriva fascismului pe care am adoptat-o aici în Parlament, a arătat că femeile știu să negocieze. Inesa Abates este de asemenea cea care se ocupă de subiectul uh, în curs și se descurcă foarte bine. După cum a spus Comisia, cât se poate declara aplicarea riguroasă și respectul legislației comunitare. Eu aș vrea să reamintesc că, din păcate, statul spaniol deja plătește amenzi. Plătim zi de zi amenzi mm, în valoarea unor uh, milioane de euro. Păi haideți să evităm aceste, amende, aceste amenzi. Iată de ce sprijin uh, ca această petiție să rămână deschisă, sprijin propunerile colegelor mele de a continua pe această cale cu progresul uh, legislației europene. Mulțumesc! Excelent! Dăm acum cuvântul petiționarului pentru un minut, nu mai avem timp, dar cu titlul de încheiere. Gracias. Mulțumesc foarte mult! Sunt absolut de acord și cred că este foarte importantă uh, intervenția Comisiei referitor la necesitatea ca Spania să respecte planurile stabilite. În al doilea rând, să ne asigurăm că toate măsurile anterioare sunt uh, stabilite împreună cu Universitatea Politehnică. Termenul limită este 2020. Datele arată îmbunătățiri în 2018. Trebuie să aplicăm uh, această măsură pentru reducerea polorii atmosferice aceasta joacă un rol cheie. Sunt de acord că trebuie să se trimită o scrisoare Spaniei cerând ca părțile să își respecte angajamentele pentru că, în caz contrar, ne expunem unei sancțiuni enorme în fața problemelor de trafic cu care ne confruntăm. Știți și dumneavoastră că toate orașele se confruntă cu probleme semnificative de trafic, îns, de trafic însă peste, dincolo de aceste probleme de trafic, mai importante sunt considerentele de sănătate a cetățenilor. Astăzi, de altfel, a ieșit, s-a publicat un articol în ziarul El País în acest sens, care vorbește de repercursiunile asupra sănătății copiilor. Iată, ce trebuie să ne ceară Comisia Europeană și toate nivelurile administrative, în loc să pună bețe în roate, ar trebui să progreseze. După cum vă spuneam, noi am lucrat uh, mână în mână cu guvernul anterior al uh, Spaniei și acum cu mai un efort uh, intensificat pentru că guvernul și obiectivele pe care le-a stabilit se aliniază la obiectivele orașului Madrid. Fix. Practic, spuneți că o petiție ar putea să aducă la oaltă oameni din toate părțile spectrului politic. N-ar trebui înregimentat o astfel de temă. Petiția, sigur, rămâne deschisă, în contextul procedurilor de încălcare în desfășurare în prezent, vom trimite o, let, o scrisoare autorităților spaniole, Consiliul Municipal din Madrid, cu alte cuvinte și Guvernului Central. Punct. Consiliul Municipal Madrilen și Consiliul Regional în același timp. Bun. Acestea sunt toate nivelurile pe care le vom contacta. Cu acesta închidem acest punct. Sper că și petiționarii sunt mulțumiți. Vă mulțumesc că ați venit la Bruxelles. Bucurați-vă de soare, nu-l vedem foarte des. Aici ai patru anotimpuri într-o singură zi. Așteptați-vă la ploaie mai târziu. Ar fi interesant să trimitem această scrisoare Guvernului Comunității Autonome Madrid. El eh, este cel care pune bețe în roate, nu guvernul central, ci guvernul eh, regional, guvernul autonom. I just said that. I just said that. All... Tocmai asta am spus. Toate trei nivelurile, oraș, regiune, guvern, vor fi contactate. colleagues, we need to move on. I also... Dragi colegi, trebuie să mergem mai departe. Îi rog pe cei care doresc să părăsească sala să o facă în liniște și rapid, pentru ca noi să putem merge mai departe. Următorul punct, 29, petiția 1226 din Italia, așa că stilul va fi altul. E vorba despre poluarea mediului cauzată de o fostă fabrică și o stație de tratare a apelor reziduale. Petiționar Roberto Senato, reprezentantul petiționarului este Roberto Senato, care are cuvântul pentru maximum 5 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă vorbesc despre următorul lucru E vorba de un oraș universitar. Aici, pe o rază de un kilometru jumate, există două bombe ecologice care reprezintă un adevărat pericol la adresa sănătății cetățenilor. Nu doar uh, rezidenții din oraș, ci și persoane care trăiesc în uh, zonele învecinate. Mă refer la acest complex industrial care a apărut în uh, urmă cu un secol, care prelucra lemnul extrăgând taninii din lemnul de castan. În 2002, această întreprindere și-a încheiat activitatea. În 50 de ani, a procedat în două feluri pentru a elimina deșeurile chimice rezultate în urma procesării. În primul rând, deversându-le în râul care trece în zonă, provocând practic dispariția peștilor din râu cea de-a doua manieră era de a depozita aceste deșeuri uh, toxice în opt cuve care fusese săpate în uh, pământ, fără a le impermeabiliza însă. Întreprinderea nu mai există, însă aceste opt cuve, în, încă aceste, însă aceste cuve sunt în continuare acolo, nu mai sunt opt, dar sunt în număr de trei. Peste aceste eh, eh, cuve au fost construite Uh, nave industriale, acumulări de mangan, nichel, feriu, uh, fe, fier, îmi cer scuze, depășește, depășesc cu mult nivelurile permise. Problema se agravează deoarece aceste deșeuri prin procesul de evaporare emit vapori toxici care în acest fel afectează nu doar viața cetățenilor, ci și sănătatea lor. În plus, odată ce temperaturile cresc, terenurile intră într-un proces de combustie, existând așadar riscul producerii de incendii. Anul trecut s-a generat un incendiu care a ocupat uh, pompierii timp de două zile. Localnicii au fost nevoiți să trăiască cu ușile și cu geamurile închise, în ciuda căldurii în ultimii ani au decis, au uh, decedat din uh, cauza cancerului multe persoane, s-au identificat uh, alte tipuri de tumori foarte rare, mai ales în rândul acelor familii care și-au locuința în apropierea celor două centre industriale. Numeroase organizații de mediu și inițiative cetățenesc cer realizarea unui registru cu incidența tumorilor din oraș. În 2010 s-a decis um, reamenajarea teritoriului, deși au trecut 8 ani de atunci, nu s-a făcut nimic. Dincolo de problema acestei instalații de procesare a lemnului, există și instalația de epurare, care s-a construit peste o veche instalație de incinerare închisă în 1998. Localnicii se plâng de mirosuri imposibil de suportat, ca să nu mai vorbim de riscul pentru sănătate. Deși Rende a clasificat acest teren drept teren care trebuie uh, reamenajat în 2000, uh, în urma unei decizii cu caracter extraordinar a regiunii Calabria, nu s-a făcut însă nicio intervenție pentru reamenajarea teritoriului. În plus, s-a deschis un șantier cu sprijin european pentru a extinde aceste uh, două zone. Raportul Asociației Lega Ambiente, o asociație de mediu, arată agravarea problemei. Nu s-a luat nicio măsură concretă însă pentru a proteja sănătatea cetățenilor. Iată de ce neîncrederea cetățenilor față de instituții sporește. Ne adresăm Comisiei Europene pentru a nu rămâne lipsiți de apărare în fața acestei indiferențe. Trebuie să protejăm viața cetățenilor care trăiesc și lucrează în acele două zone. Trebuie, de asemenea, să asigurăm respectarea legislației europene de mediu. Cerem instituțiilor să răspundă uh, și să sprijine acele măsuri de reamenajare a celor două teritorii poluate. Mulțumesc! Grazie! Thank you very Mulțumim foarte mult! Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Gasparinetti, care ne va oferi informații suplimentare. V-aș ruga să vă concentrați pe procedura de încălcare eh, în prezent în fața curții. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm uh, într-o situație clasică în care cineva a folosit o regiune săracă pentru a se îmbogăți, pentru a se îmbogăți după aceea încheiind activitatea. E o situație complicată la nivel european pentru că directiva referitor la emisiile industriale se aplică însă la activitățile în curs de desfășurare. Ne aflăm însă în fața unei instalații industriale care și-a închis activitatea în 2002. Uh, Procuratura Republicii Cozența a atacat în instanță fostul administrator, sunt ultimele vești și cred că localnicii cunosc acest lucru, acuzându-l de dezastru de mediu. Cu alte cuvinte, magistratura italiană s-a urnit, statul, cel puțin din această privință, și-a îndeplinit datoria. Din uh, câte știm, uh, um, Procuratura Națională a atacat uh, de asemenea în instanță această întreprindere. S-a condamnat deocamdată fostul responsabil de lichidarea întreprinderii, administratorul fiind exonerat. În ce privește procedura de încălcare, este o procedură europeană. Ce pot face cetățenii? Comunitatea, ce scuze, comuna Rende, e clar că nu a făcut, uh, nu a abordat situația și pentru că nu are resursele economice la dispoziție. E clar, aici nu vorbim de orașe precum Taranto sau Porto Maghera. Această zonă specifică nu intră în ceea ce legislația italiană definește ca fiind um, situri de interes național, unde statul este cel care trebuie să intervină. În situații de acest gen există mai multe posibilități, posibilități de a interveni. În primul rând, la nivel local, comuna care nu a făcut nimic, pentru că cetățenii așteaptă de 16 ani reamenajarea teritoriului nivelul cel mai înalt, nivelul național, statul nu a intervenit pentru că dimensiunea problemei e una locală. Nu se întrunesc așadar caracteristicile necesare pentru a defini acest loc drept sit de interes național, așa cum s-a întâmplat pentru Taranto sau portul Maghera. Există însă o altă etichetă care ar putea fi interesantă, sit de interes regional anume. Nu vorbim aici de pagube de sute de milioane de euro, cred că suntem de acord. Vorbim de trei cuve care trebuie să fie impermeabilizate. Cu alte cuvinte, totalitatea uh, intervenției economice nu e enormă. Iată de ce ne întrebăm de ce nu s-a făcut până acum. Dacă um, administrația locală nu poate face acest lucru, poate face administrația regională. Ce am făcut până acum? După cum știți, Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement în ceea ce privește um, apele uzate. Curtea s-a pronunțat deja într-o primă decizie identificând, confirmând uh, realizarea infracțiunii și o a doua decizie care obligă Italia să plătească o sancțiune pentru că nu um, a dat curs primei decizii. În ceea ce privește aceste cuve care trebuie impermeabilizate, este o problemă care ar putea fi înfruntată sancționând uh, regiunea Calabria, pentru ca regiunea în acest fel să poată interveni și să uh, asume acele competențe pe care la nivel local administrația nu a putut să le asume. Problema cuvelor uh, este una importantă care cred eu că e pentru, a, pentru rezolvarea care cred că e important să ne adresăm autorităților regionale. Aici, uh, până și magistratura consideră că s-a produs uh, o pagubă de mediu Iată de ce recursul la autoritățile regionale ar putea să fie o posibilă soluție. Mulțumesc! Time. The commission has taken over... Pentru prima dată, Comisia, iată, face treaba mea foarte bine. <clears throat> Pentru că ați sugerat o etapă ulterioară care ne-ar permite să ducem lucrurile la bun sfârșit. Vă mulțumesc că mi-ați anticipat activitatea și ați făcut-o în cel mai bun spirit de cooperare. Vă mulțumesc pentru asta. Acum dau cuvântul colegilor. Vedeți că în acest caz Comisia nu a decis să transforme dezbaterea într-un duel italian. Nu mai suntem la Verona, ci la Bruxelles. Domnule Cirio, doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Iau cuvântul, în primul rând, pentru ai mulțumit petentului că se află aici alături de noi și pentru a mulțumi comisiei pentru spiritul care a dat dovadă, poate pentru că comisia a vorbit în italiană, m-a făcut să simt uh, o atitudine mai caldă, o problemă împărtășită de această dată, în loc să avem o atitudine de genul e problema altora, vedem această problemă de o problemă împărtășită la nivel european. Situația Italiei e una complexă, dificilă, trebuie să ne mișcăm în vârful degetelor, deoarece în curs sunt în continuare procese. Avem așadar procese pe rol care se desfășoară. Nu putem influența instituțiile, dar trebuie să ne facem totuși uh, datoria. Dacă sunteți de acord, dar trebuie am putea mm, să analizăm uh, însăși nevoia de a impermeabiliza aceste cuveri, așa nume dacă autoritățile regionale trebuie să intervină pentru ca acest adevărat dezastru să nu se agraveze. Am putea trimite o notă manifestând interesul nostru adresată comunității Calabria, manifestându-ne interesul față de reușita acestei operațiuni pentru ca în acest fel să menținem un nivel crescut de atenție asupra acestui subiect. Mulțumesc! Actually, I don't... Mulțumesc foarte mult! Nu mai am alte persoane scrise la cuvânt. Mai dorește altcineva să intervină dintre colegi? Nu? Atunci dau cuvântul încă o dată petiționarilor pentru a încheia și dacă aveți comentarii de făcut vis-a-vis -vis de răspunsul comisiei și vis-a-vis -vis de poziția domnului Cirio. Sì, credo che è una sollecitazione. Two minutes maximum. Ok, ok. Maxim două minute. Eh, credo che è una sollecitazione. Da, mulțumesc. Cred că apelarea la um, nivelul regional este important pentru că uh, și prefectul regiunii atunci când s-a um, produs unul din aceste incendii autogenerate a intervenit. Eu am făcut această solicitare. A intervenit pentru că timp de două zile pompierii au încercat uh, să stingă un uh, incendiu care provoca un fum toxic care intra în încăperi. A venit prefectul, a făcut aceleași promisiuni pe care le face întotdeauna. Vedem așadar cum uh, se tot uh, evită asumarea răspunderii și se tot uh, trimite acest subiect de la nivelul regional la nivelul local și așa mai departe, și invers. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat, mulțumim petiționarului care a făcut cale lungă. Acum am să închei, sigur petiția rămâne deschisă. Comisia ne-a fost deja de mare ajutor, însă ce aș dori să subliniez aici, cu rugăminte la adresa Comisiei, să monitorizeze nu doar modul în care Italia respectă directiva privind apele menajere 91 <clears throat> bară 271, ci și posibile încălcări a directi- al directivelor privind depozitarea gunoaielor. Cred că puteți să faceți acest lucru considerând amploarea efortului implicat. Cred că noi am putea sprijini Comisia, noi Parlamentul, trimițând o scrisoare autorităților competente din Italia cu rugămintea de a întreprinde măsurile necesare la nivel local, după cum s-a precizat. O scrisoare către regiunea Calabria, și această încurajare a Comisiei de a analiza respectarea și celorlalte directive. Petiția rămâne deschisă și vom reveni la ea mai târziu. Toată lumea de acord? Se pare că da, vă mulțumesc foarte mult. Acum, haideți să trecem la punctul 30, care vine după vizita de documentare de la Madrid din mai anul trecut. Doamna Curtin Darling a fost uh, președinta acestei delegații, a fost o vizită interesantă și, din câte am înțeles, destul de dureroasă. Și în acest moment am onoarea de a saluta prezența în calitate de observator a domnului Le Bopin, anunțiu apostolic la Uniunea Europeană. Dânsul a venit la ședința noastră în această dimineață. Domnule Le Bopin, sunteți binevenit! Mai întâi de toate, avem în sală petiționarii Ana Corte, Speranța Ornedo și Ruth Appleby. Mă bucur că sunteți aici alături de noi, ați mai fost aici și v-aș invita să luați cuvântul 5 minute fiecare maximum. Which one starts? So you're too humble. Just take the floor. Nu ezitați. Cine dorește să începe? Ana Cueto, primul nume de pe listă? Ahora, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenos días. Mulțumesc foarte mult. În numele asociațiilor de victime pe care le reprezint, vrem să transmitem acestei comisii disperarea, tristeței și uh, sentimentul că ne-au abandonat instituțiile, sentimente pe care uh, familiile copiilor răpiți din Spania Uh, se simt. Nu vă puteți imagina cum este să-ți pierzi astfel un copil. Dar este și mai rău pentru că nu știm ce s-a întâmplat cu acel copil. Suntem disperați să ne găsim copiii și astfel devenim vulnerabili. Și întotdeauna ne adresăm presei sperând că ne vor recunoaște copiii noștri. Ne-ar plăcea să vă puneți în locul nostru ani de zile, am, ne-am uh, tot gândit că s-a întâmplat ceva uh, în neregulă cu așa zisele decese ale copiilor noștri. În, um, un copil a fost uh, răpit în Biscaia în 93 și el a fost găsit în 2011. La fel s-a întâmplat și în cimitirul din Cadiz în 2018. Nu se găsesc sicriele în patru morminte și cinci alte uh, sicrie lipsesc. Există, a fost uh, o situație în trecut, un fel de pandemie în care copiii nu erau găsiți, copii care, a căror înregistrare nu s-a făcut în registrul civil. Sunt copiii care s-au născut în democrație, care ar fi trebuit, pe care îi, îi credeam uh, înmormântați în uh, mormintele lor din cimitire și ajungem uh, cu acest lucru la memoria istorică care, din punct de vedere legal, se întinde uh, până în 1995. Însă ne aflăm într-un fel de purgatoriu legal și niciun guvern nu vrea să-și asume răspunderea. Avocatul poporului a, s-a ocupat de 3.000 uh, de denunțuri, de plângeri. Um, procuratura Generală um, a um, și emis o circulară pe 2 pe 2012. Doctorul Vela a, recunos, a fost găsit vinovat de răpirea de copii, însă i s-a prescris acest, acest uh, delict. Cum este posibil să se arhiveze uh, Uh, prejudiciile morale și nu numai aduse acestor uh, familii. Uh, în cazul victimei, victimelor nu se găsesc, nu se caută părinții biologici. În ciuda multor recomandări ale Comisiei Europene și ale ONU, victimele acestui delict permanent împotriva drepturilor omului continuă să fie neconsolată De aceea cerem uh, să fim protejați de această, de această comisie, de Ombudsmanul European și Comisie Europene pentru a um, înființa o comisie care să um, ancheteze pentru a asigura dreptul la adevăr și um, să se soluționeze odată toate uh, plângerile pentru disparițiile copiilor din Spania, pentru că acest delict nu trebuie să fie nepedepsibil și nu trebuie să aibă frontiere. Vrem să le mulțumim tuturor uh, membrilor delegației care ne-au uh, vizitat și pentru că ne-au au ținut cont de uh, lucrurile pe care noi li le-am comunicat și vi le-au transmis la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Speranța ori ne doare cuvântul. Acest uh, raport um, arată cum s-au schimbat lucrurile uh, în cazul în, în care um, s-au uh, s-a ajuns la recursul în casație în fața Tribunalului Suprem. S-au considerat foarte multe delicte prescrise. Nu s-a făcut nimic pentru a se merge mai departe de instanța regională. Am dorit să ajungem la Curtea Supremă. Pentru prima dată în uh, istorie, un ca, o cauză legată de uh, copii răpiți a ajuns la o instanță atât de înaltă, pentru că uh, Curtea Supremă de Justiție într-adevăr face jurisprudență. E vorba de o chestiune foarte importantă pentru că uh, poate afecta întregul, uh, ce, întregul teritoriu spaniol. Uh, José María Méndez Burguillo Uh, un magistrat a uh, deschis uh, ușa unui recurs de casație în fața Tribunalului Suprem. Procurorul general s-a exprimat și s-au prezentat toate documentele um, ce dovedeau cauza din 2012. Acest magistrat Um, a deschis ușa și și-a adus contribuția la uh, progresul unei cauze care era blocată de șase ani. El spune, vreau să îmi fac datoria impusă de propria conștiință și vreau să susțin o cauză pe care o consider cu corectă și justă și dacă este util, este și mai bine. Fundamentele juridice ale acestui act al magistratului um, sunt uh, incontestabile. Nici un delict de acest uh, tip nu trebuie să fie prescris pentru că nici uh, durerea nu se oprește. Acest magistrat spune că se opune tezei audienței provinciale din Uelba, tribunalului, și că respinge uh, decizia uh, panelului complet de judecată, care nu este urmată de nicio altă instanță din Spania. Deci, în, în fața Curții Supreme s-a ajuns al doilea recurs în casație și uh, um, s-a ajuns la această sentință uh, care condamna într-un delict declarat de fapt prescris. Dorim să facem jurisprudență la Curtea Supremă de Justiție care să afecteze întregul teritoriu spaniol prin acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr e foarte interesant de văzut. Am un articol în legătură cu această hotărâre a curții, un ginecolog, domnul Vela, care a fost găsit vinovat la Curtea Supremă, lucru important, pe planul faptelor și această uh, hotărâre vine să întărească poziția dumneavoastră. Așa că vă mulțumesc că ați făcut trimitere la această hotărâre a curții. Ruth Appleby, ați mai fost la noi, vă rog să interveniți și astăzi. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că m-ați invitat la această întrunire. E o plăcere deosebită să fiu aici și mă simt deosebit de onorată. Un alt obiectiv al întâlnirii de astăzi este discutarea situației în termen general și am să încerc să mă ocup uh, de acest aspect fără a mă referi la caz, situația mea personală. Însă, întrucât și eu sunt o victimă fără domiciliu permanent în Spania, anumite recomandări din raportul noastră se aplică perfect în cazul meu. Și am să le trec în revistă. Recomandarea numărul 7 cere un protocol clar privind autoritățile răspunzătoare de investigații. Nu există nicio dovadă că de la raport încoace s-a schimbat ceva. Mi-e foarte greu să găsesc pe cineva care să-și asume răspunderea în unei astfel de investigații, în afară de dumneavoastră. Uh, și acest lucru e deosebit de important pentru mine. După cum se arată în raportul nostru la pagina 10, cazul meu este menționat și spune că procuratura spaniolă nu a auzit de cazul meu. Și a spus pentru asta pentru că poliția din Marea Britanie a făcut investigația. E fals, e complet fals. E extrem de frustrant ca victimă să citești așa ceva după șase ani și jumătate sunt exact la punctul de plecare. Cazul meu a a, a trecut prin întregul sistem judiciar spaniol, până la Curtea Constituțională și fiecare decizie a fost ratificată de procuratură. Și atunci, cum îndrăznesc să spună că n-au auzit de cazul meu? E absolut inacceptabil. Mă înțelegeți de ce sunt atât emoționată. E de neiertat așa ceva. De ani de zile mă lupt în acest caz, am, am investit emoțional, am investit financiar și răspunsul e n-au auzit de cazul meu. Poliția britanică mi-a spus că nu pot face nimic. Asta mi-au spus autoritățile britanice, că ei sunt ca poștașii rolul lor la Interpol e să transmită documentația mea mai departe, nimic altceva. Și atunci eu ce fac? Poliția britanică îmi spune că nu se poate amesteca în funcționarea aparatului judiciar dintr-un alt stat. Procuratura spaniolă spune că n-a auzit de mine. Sunt pierdută într-un pustiu în care nimeni nu vrea să-și asume răspunderea și țara mea trebuie să-și asume responsabil răspunderea și nu o face. În Spania nu mai am ce să fac. Am fost la toate tribunalele care pot să merg. Și în toată această perioadă nimeni nu a vorbit cu mine. Nici o persoană și pur și simplu nu înțeleg. Cum? Poți să duci orice caz la tribunal. Am am cerut să fiu primită în fața unui judecător și procuratura mi-a refuzat acest acces de fiecare dată. Nu știu cine a luat deciziile în cazul meu, nu știu absolut nimic. Am doar extrasele din lege care mi se trimit de fiecare dată când se închide cazul meu. Atunci poziția mea e următoarea. În Marea Britanie, în Anglia nu pot face nimic, pentru că nu există nicio investigație în desfășurare și ei nu pot să se amestece oricum. Și atunci ce fac? Pot să cer deschiderea cazului în Spania dacă sunt dovezi noi. Ce dovezi noi să aduc dacă nu există nicio investigație și n-a fost niciodată vreo investigație? La pagina 9 vorbiți de nevoia de a stabili realitatea faptelor dincolo de viabilitatea juridică a acestora. E o observație extrem de importantă pentru că în situația mea și în cazul multor alți petiționari, aici a fost problema principală. Pentru că pe dosarul meu s-a lucrat strict cu legislația, nimeni nu a verificat realitatea faptelor am, am adeverința care îmi permite să, să-mi îngrop copilul nesemnată, fără niciun detaliu pe ea. Am cerut verificarea amprentelor, confruntarea cu amprentele mele, amprenta piciorului copilului și amprentele mele digitale, nimic. În alte situații pe care le cunosc, s-a adunat un, un morman de documente la care nu se uită nimeni. Așa că m-am bucurat să citesc în raport că povara procedurii juridice trebuie luată de pe umerii victimelor. Însă nu se întâmplă nimic. Nimic. Credeți că ați putea încheia? Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Din cauza componentei internațională a cazului meu, eh, s-a spus că se dorește supervizarea Interpolului în astfel de cazuri. Cazul meu a stat la Interpol trei săptămâni, n-au făcut nimic. Au cerut un raport de la spital, n-au vorbit cu absolut nimeni, nici cu mine. Însă n-aș vrea să închei pe o notă pesimistă, pentru că, după cum spuneam, Comisia Petiții m-a sprijinit foarte mult și nu o să niciodată asta. Însă, în momentul de față, eu încerc din răsputeri ca uh, poliția din uh, uh, localitatea mea să ceară fonduri suplimentare de la buget am cerut informare acum o lună, miercuri am primit ceva pentru că am spus că vin aici și doar pentru că am putut spune că vin aici, doar din cauza Comisiei Petiții, lucrurile se mișcă. Mă simt extrem de vulnerabilă pentru că pe 29 martie țara mea a făcut o decizie îngrozitoare, cel puțin în opinia mea frustrare enormă, sunt cazuri noi în, în Regatul Unit, și persoanele respective vin la mine să le ajut. Eu trebuie să merg la serviciu, să-mi îngrijesc copiii, am îngrijesc o casă, am și un câine, trebuie să ajut și pe alții. o doamnă din Spania uh, cu o mamă englezoaică și vrea să o găsească și pe mine m-a rugat. Vă mulțumim foarte mult, trebuie să ne oprim. <coughs> Doream să închei spunându-vă că vin oamenii la mine să-i ajut și eu n-am la cine să merg pentru ajutor. Înțeleg uh, situația dumneavoastră și uh, uh, vă, vă, vă asigurăm de compasiunea noastră. Acum dăm cuvântul reprezentanților Asociației Victimelor care au participat la pregătirea noii propuneri legislative care a fost adoptată. De fapt, s-a făcut ceva în Spania și îi dăm cuvântul doamnei Soledad Luche și doamnei Parejo. Three minutes each. Trei minute fiecare. Buenos días a todas y a todos los componentes. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru invitația Acum s-a împlinit un an de la uh, publicarea raportului uh, de misiune și recomandări. Uh, elaborarea acestui raport a coincis cu inițiativa legislativă pe care coordonatora statală de uh, Um, sprijin al petiției argentiniene ce Aqua o inițiase cu un an înainte. Era vorba de propunerea de lege privind bebelușii răpiți în statul spaniol. E vorba de o propunere de lege care era bazată pe principiile ONU în legătură cu um, adevărul, justiția, reparațiile și garanțiile de, no de nerepetare în mod ex explicit. În 2016 și 2017 această asociație, toți copiii răpiți sunt și copiii mei, a colaborat activ cu, la modificarea legii regionale uh, a Navarei. 33 pe 2013 prin amendamente, cu obiectivul ca uh, victimele uh, răpirii de copii să fie incluse în ambele legislații autonomice. Leile, legele au fost aprobate cu aceste amendamente la 29 iunie și 19 octombrie 2017. Cu aceste experiențe am uh, început să ne dăm seama cât este de necesar un cadru statal uh, pentru dispoziții legislative stabilite în comunitățile autonome, date fiind specificitățile acestei, uh, acestui delict în relație cu alte delicte ale umanității. Interpreții spun că vorbiți prea repede, mult prea repede. Încercați să vorbiți mai lent ca să se poată interpreta eficient. Lo siento. Mă iertați. Aceste experiențe, spuneam, din regiunile autonome, am început să ne dăm seama că era foarte necesar să existe un cadru statal um, care să cuprindă prevederile um, din uh, diferitele comunități autonome. pentru că acest delict este foarte specific față de alte delicte împotriva umanității. De obicei, um, nu uh, destinația copiilor răpiți era foarte îndepărtată de locul de naștere, de aceea uh, activitățile din uh, comunitățile autonome, fără legătură cu alte comunități autonome, nu ajută la reunirea familiilor um, cu copiii um, răpiți iar copiii dispăruți nu își pot găsi identitatea rapidă, pentru că ei sunt uh, răspândiți în uh, toată Spania. De aceea toate măsurile care în mod absolut necesar trebuie să se stabilească în diferitele prevederi legislative ale comunităților um, autonome um, au nevoie de mecanisme omogene în aceste comunități, precum crearea mm, organelor sau instrumentelor statale care să permite anchetarea eficientă a acestui delict în toată Spania, în, form, în mod coordonat. Imediat ce a devenit clară această necesitate, am uh, comunicat-o CEACUA, entitatea um, la care suntem parte, uh, Uh, și uh, încă din 2012 când am înființat. CEACUA este o organizație care mm, luptă de mult pentru drepturile omului, au luat mai multe măsuri, printre care și această propunere de lege, o propunere de lege pe care noi am prezentat-o tuturor partidelor politice și care a fost înregistrată pe 25 septembrie anul uh, acesta. Pe 20 uh, noiembrie, uh, socialiștii au prezentat-o uh, în Parlament și a fost aprobată în unanimitate. Este un lucru istoric. Mai rămân două minute. Din acest motiv, pentru noi această propunere de lege pentru că um, a fost propusă, propulsată de societatea civilă și a fost um, preluată de um, Parlament, este pasul cel mai important care s-a făcut de la publicarea raportului. Ea pregătește instrumente prin care statul să-și poată îndeplini obligația de a încheta pentru a găsi adevărul și uh, a asigura că această crimă împotriva unității nu se repetă niciodată și că victimele văd uh, Uh, că se face justiție și că sunt uh, compensate. Trebuie să se proceseze urgent uh, această aprobare a legii privind bebelușii răpiți înainte de încheierea acestui mandat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, a fost foarte uh, interesantă intervenția dumneavoastră, de aceea nu am vrut să vă întrerup. Doar acum două zile a existat uh, aprobarea unanimă, ceea ce reprezintă un moment uh, foarte important și o adevărată realizare a Parlamentului Spaniol. So I give the floor to your colleague for another three minutes. Dau cuvântul colegii dumneavoastră pentru încă trei minute. Bună ziua, mulțumesc și eu uh, pentru invitația de a participa astăzi la această reuniune care urmează vizitei de uh, cercetare care a avut loc în mai 2017. Um, din noiembrie 2017, data raportului, și iunie 2018, autoritățile spaniole nu uh, au uh, promovat nici recunoașterea și nici uh, anchetarea acestui delict comis în uh, dictatura franchistă și, după cum s-a spus, și în primii ani ai tranziției. Începând cu uh, luna iunie și după schimbarea guvernului, S-au uh, produs câteva uh, progrese, deși uh, nu uh, foarte pronunțate. Uh, în martie a ajuns uh, în plenul Parlamentului această uh, propunere de lege și a fost adoptat prin unanimitate analiza acestei lege. Prin urmare, voi uh, prezenta câteva recomandări incluse și modul în care ele afectează legea pentru prima dată uh, e vorba de uh, exercitarea drepturilor uh, victimelor furtului de bebeluși, recunoaște și garantează drepturile la adevăr, justiție, compensație și nerepetare prin mai multe măsuri, printre care accesul victimelor la arhive, atât publice cât și private, și printre care și cele medicale și ale Bisericii Catolice ex, exhumările uh, cu uh, banii statului și nu ale victimelor, uh, asistență medicală, psihologică gratuite și uh, folosirea puterilor statului pentru nerepetarea acestor delicte, recunoașterea victimelor care este o crimă, un delict împotriva umanității care nu trebuie să poată fi prescris. Uh, Um, astfel, Spania începe să îndeplinească recomandările ONU. Este un text în care sunt incluse toate victimele răpirii de copii din dictatură și în anii de tranziție și familiile care caută persoanele, uh, își caută copiii sau acele persoane care încearcă să-și găsească adevărata identitate. În privința instituțiilor, propunerea de lege um, vizează crearea unei procuraturi speciale pentru drepturile um, victimelor, o entitate de anchetare de către uh, poliția judiciară și o comisie statală pentru dreptul la identitate. Trebuie să se facă un recensământ al tuturor cazurilor, um, inclusiv și date referitoare la ADN, gratuit. Mulțumesc uh, asociațiilor de drepturi uh, pentru drepturile umane naționale și internaționale și um, vreau să mulțumesc uh, Comisiei PETI pentru um, că ne ajută să vedem această lege aprobată cât mai rapid. Implementarea acesteia trebuie să se producă pentru ca uh, Spania să facă cu adevărat o tranziție. Mulțumesc foarte mult. Putem spune deja că a fost o cooperare extraordinară între petiționari, membrii acestei comisii, dumneavoastră și avem și dovada concretă. Iată, <clears throat> Congresul Spaniol, uh, propunerea Parlamentul Spaniol propunerea juridică care face trimitere la activitatea Comisiei PETI în acest dosar. E o chestiune nu doar de ordin politic, e ceva ce <clears throat> este de interes pentru toată lumea. E vorba de a face ce trebuie. E vorba de umanitate, e o obligație a societății civile care la rândul său trebuie să vorbească, trebuie să deschidă arhivele, pentru că doar adevărul ne poate aduce libertate, nimic altceva. <clears throat> Și nu e nimic rău în a dezvălui adevărul. <clears throat> Întorc acum spre reprezentanta Comisiei, Zoe Zacheliadu. Aveți cuvântul cu rugămintea de a explica poziția Comisiei. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Dați-mi voie să exprim întreaga simpatie și compasiune față de victime. Totdeauna foarte greu să iei cuvântul după astfel de prezentări, după ce auzi astfel de povești. Împreună cu colegii de la, din Comisia Europeană am examinat uh, petițiile victimelor pe care le-am primit. Uh, ne-am uitat la ele din perspectiva anumitor instrumente juridice, uh, noi am luat în calcul directiva împotriva traficului de persoane, pentru că <clears throat> în anumite plângeri se menționau uh, îngrijori legate de posibilitatea unui trafic de persoane. Din păcate, după cum am spus-o deja petiționarilor, mâinile noastre sunt legate, pentru că uh, măsurile de ordin penal uh, vin dinaintea <clears throat> adoptării acestor instrumente pe care noi le putem folosi. Asta în ceea ce privește directiva împotriva traficului de persoane, poate în viitor îmi eh, putea clarifica că o prioritate a Comisiei este să evităm impunitatea în cazul traficanților și a celor care beneficiază sau facilitează de pe urma traficanților și noi, Comisia Europeană, suntem pe deplin angajați pe această cale. Am să-i dau acum cuvântul uh, colegei mele care <clears throat> analizează chestiunile ce țin de directiva privind victimele. <clears throat> Mulțumesc, Zoe. Sunt Catajina Ianițca, lucrez la DG Justice și aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu aplicarea <clears throat> directivei referitoare la drepturile victimelor. Această directivă este o directivă referitor la drepturile procedurale și de aceea se poate aplica și acelor infracțiuni care au avut loc în trecut, înainte de intrarea în vigoare a acestui instrument, cu condiția ca <clears throat> procedurile penale în sens larg, inclusiv activitatea de investigație, să, ia, să aibă loc după intrarea în vigoare a acestui instrument. Directiva a fost adoptată în 2012, a intrat în vigoare, a început să fie aplicată în toate statele membre pe 15 noiembrie 2015. <clears throat> Prin urmare, putem spune că drepturile victimelor în baza acestei directive referitor la drepturile victimelor se aplică <clears throat> tuturor procedurilor penale, inclusiv componenta de investigație, desfășurate cu începere de la 15 noiembrie 2015. E vorba de dreptul la sprijin, sprijin specializat și sprijin general <clears throat> și dreptul la protecție, uh, accesul la informații <clears throat> și mai există și alte drepturi cu caracter general aplicabile victimelor obligatorii pentru toate persoanele care vin în contact cu victimele pe durata procedurilor penale, inclusiv pe durata investigațiilor, dreptul de a fi tratat cu demnitate, cu, cu respect, <clears throat> fără discriminare și în conformitate cu nevoile specifice ale fiecarei victime. Comisia nu poate să abordeze cazuri individuale mai ales când e vorba de adjudecare, când e vorba de identificarea dovezilor, aceste lucruri țin de competența strictă autorităților judiciare din statele membre, însă Comisia monitorizează îndeaproape modul în care statele membre transpun și pun în aplicare directiva privind drepturile victimelor. <clears throat> În prezent verificăm transpunerea acestei directive în toate statele membre, inclusiv în Spania, și în 2019 Comisia va redacta un raport privind modul în care toate statele membre, inclusiv Spania, se asigură că victimele pot să beneficieze de aceste drepturi statuate în directivă privind drepturile victime. Vă mulțumim pentru această clarificare, clarificare spune doamna președinte. Cred că asta ar putea schimba cu adevărat lucrurile dacă statele membre aplică cum trebuie această directivă. ar putea fi un instrument cu adevărat util și asta sigur încurajează pe uh, petiționari să, să vadă dacă această directivă, fiind procedurală, se aplică situației lor. Would be further court cases on services, protection and access to information. Access... E vorba aici și de accesul la informații. Accesul la informații este un element deosebit de important pentru că dacă ai informațiile corecte, ești deja încurajat. E atunci când uh, te pomenești într-un pustiu, că, când lucrurile merg mai prost și îți pierzi curajul. Mai întâi am să-i dau uh, cuvântul doamnei Curtin Darling, care a condus delegația de documentare în Spania. Mulțumesc, uh, Cecilia. Aș începe cu mică rugăminte, dați dovadă de răbdare, probabil e pentru ultima dată când am ocazia să discut despre aceste petiții. Ne ocupăm de ele <clears throat> de foarte multă vreme, de când s-a creat această legislatură, dar din cauza Brexitului nu o să le putem duce la bun sfârșit. Sunt petiții cu o încărcătură emoțională deosebită și eu și echipa mea <clears throat> am ajuns să lucrăm îndeaproape cu petiționarii și cu alții, alte persoane. Și e încurajator că, deși durerea rămâne, și multe persoane se simt abandonate, de fapt lucrurile cât de cât se mișcă și e bine să poți uh, uh, anunța așa ceva la un an după încheierea misiunii. A fost o misiune extrem de dificilă, extrem de încărcată, ne-am întâlnit cu toți protagoniștii și raportul nostru, cred, reflectă pe deplin sentimentul general din sânul delegației și, de asemenea, <clears throat> răspunde la cererile făcute de petiționari. Ce ne-au spus astăzi petiționarii ne arată clar că activitatea comisiei noastre a contat enorm. Foarte rar pot să spui că comisia petiției a avut un impact direct în abordarea unei situații. Am început cu ceva ce părea o cazu, cauză pierdută, părinți, frați, copii, căutându-i pe cei dragi, tot așa părinți, frați, copii, simțindu-se complet părăsiți. Și prin activitatea noastră, Comisia Petiții ar permis speranței să renască, i-a adus la oaltă pe acești oameni și unitatea e un factor extrem de important. Sperăm că acest demers va continua și după ce eu nu o să mai fiu în acest parlament, sub noua legislatură. Marți am fost încântată să primesc un mesaj de la Madrid că ne spunea că Congresul Deputaților din Spania a adoptat în unanimitate legea privind copiii răpiți. Au inclus majoritatea recomandărilor făcute de noi. Influența noastră se vede acolo peste tot și asta ne arată uh, câtă, câtă influență am avut în Comisia Justiție a, a legislativului spaniol. Parlamentarii spanioli și-au spus e, e o rușine că a fost nevoie să vină o delegație a Parlamentului European la Madrid ca să deblocheze dialogul politic de acolo, dintre partide e, e ceva ce trebuie spus și trebuie recunoscut și de aceea am dorit să trec în revistă câteva componente esențiale din această lege. În primul și în primul rând, resursele necesare trebuie să fie puse în slujba găsirii adevărului și oferire de spăgubiri pentru victimele furtului de copii din Spania. Și acest lucru e important pentru că, după cum știm, s-a discutat foarte mult care ar fi punctul de pornire și cum facem față și moștenire războiului civil spaniol. Știm că a fost câteva perioade, însă acum se spune că punctul de pornire e războiul civil spaniol. Dispozițiile se aplică cu începere din acel moment și asta e deosebit de important pentru victime. Toată lumea îl citează pe Nelson Mandela la centenarul său ora cea lungă a dreptății, a justiției. It recognizes a right to truth, meaning victims will have the right to access documents. Se recunoaște și dreptul la adevăr, în sensul că victimele vor avea acces la documentele existente, inclusiv în spitale, cimitire, autorități locale, autoritățile naționale. Se constituie de asemenea o bază de date ADN la nivel național, esențială pentru identificarea persoanelor <clears throat> Se spune că victimele vor avea acces la asistență medicală, psihiatrică, gratuită și că povara găsirii faptelor nu mai trebuie să rămână pe umerii victimelor. by the burden of the search for their family members. E vorba de oameni care au ajuns la sapă de lemn din cauza acestui efort. E primul eh, <clears throat> demers legislativ de acest gen, a trecut la vot marți, acum. Noi știm că lucrurile sunt totuși doar la început. Noi, Comisia Petiție, am putut contribui la eh, atingerea acestui rezultat și acum nu mai putem rămâne pasivi. Trebuie să încurajăm Parlamentul spaniol să meargă mai departe, să pună în aplicare toate aceste recomandări care deocamdată sunt pe hârtie, trebuie să devină realitate concretă pentru petiționari. <clears throat> Asta ar fi o parte a poveștii, o parte luminoasă și trebuie să spun că la nivel regional în Spania lucrurile se mișcă chiar mai repede. De asemenea, un, un lucru bun. Însă, în ultimul an am avut o serie de, de contacte și, și mă bucur că arhiepiscopul Nuțul Apostolic, eh, domnul cardinal Bopin, este aici. Contactele cu, cu dânsi au fost extrem de utile în încercarea de a vedea cum am putea răspunde la întrebările pe care noi le-am formulat eh, la Madrid în legătură cu accesul la arhivele bisericii. Comisia, după ce am trimis în scris întrebările, a confirmat că arhivele ecleziastice fac obiectul regulamentului privind protecția datelor personale și, prin urmare, ar trebui să fie deschise persoanelor care trebuie să găsească date relevante privind la familia lor. În Madrid, conferința episcopilor spanioli ne-a spus că sunt dispuși să coopereze cu Ministerul Justiției uh, pentru a deschide arhivele ecleziastice alături de cele publice pentru a permite oamenilor să identifice informațiile din registrele de botezuri și așa mai departe. Aș vrea să se facă progrese și în această direcție. Ar <clears throat> fi într-adevăr un, un mare pas înainte. Aș dori să mulțumesc uh, unității pentru drepturile copilului și drepturile victimelor a comisiei care au fost alături de noi de la bun început. Au analizat aplicabilitatea acestei directive privind drepturile victimelor și încă o dată sunt foarte multe cazuri care au fost uh, trimise la arhivă, dar nu au fost închise în Spania pentru că se considera că nu se pot închide cazurile pentru că cei implicați ar fi murit sau pentru că lipseau informații toate cazurile arhivate în conformitate cu această directivă pot fi eh, eh, deschise și vrem să ne asigurăm într-adevăr că această directivă este pusă în aplicare în Spania în cazul acestor dosare. De asemenea, și petiționarii s-au organizat singuri S-a creat o rețea internațională, We're Looking For You, te căutăm. <clears throat> și de aceea apar tot mai multe cazuri și din alte țări, după cum a spus și Ruth. Trebuie să vedem cum am putea sprijini această rețea. Ei s-au organizat de unii singuri, dar e vorba de victime care încearcă să găsească sprijin. Noi, Comisia Petiții, ar trebui să vedem ce am putea face. Aș dori să-i mulțumesc domnului Antonio Alonso Alonso <clears throat> de la Centrul Național uh, INTCF, uh, dânsul mi-a trimis în mod sistematic informații din Spania, mi-a spus ce se întâmplă și asta a fost de mare ajutor. Pentru că, încă o dată, e ultima dată când intervin pe această temă, cred că s-au făcut progrese, însă foarte mult încă rămâne de făcut. <clears throat> Noi, Comisia Petiții, ar trebui să ținem deschise aceste petiții, pentru că dacă uh, venim cu o perspectivă internațională, creăm o anumită dinamică în Spania în direcția identificării faptelor și a adevărului. <coughs> ar trebui să contactăm eventual președintele Comisiei Juridice din Parlamentul Spaniol cu rugămintea de a ne ajuta în, în închiderea acestor petiții Trebuie să aducem în atenția parlamentarilor spanioli aceste chestiuni. Însă, pentru că acest lucru să se întâmple, e nevoie ca legislația adoptată marți să fie pusă în aplicare la nivel național, creând un sistem care să permită rezolvarea acestor situații de copii răpiți. Am cooperat foarte bine, nu doar în sânul acestei comisii, ci și cu petiționarii și cu colegii de la Madrid și presa a fost extrem de interesată <clears throat> în Spania și nu numai. Și doar din cauza acestei atenții publice, atenții publice am reușit să găsim niște răspunsuri pentru oamenii zdrobiți de povara acestei căutări, mulți se simțeau complet abandonați, însă în realitate nu erau singuri, iată, au fost persoane care i-au ajutat să găsească răspunsuri. Mulțumim foarte mult! Ca președinta acestei comisii, <clears throat> dăm voie să-ți mulțumesc din inimă pentru lucrurile pe care le-ai făcut. E un, un exemplu care, în modul în care poți lucra cu demnitate, Și tu trebuie să nu renunți niciodată la această combinație de hotărâre, pasiune și compasiune și în cele din urmă adevărul va ieși la lumină. Îți mulțumim foarte mult în numele comisiei noastre. Ai făcut un lucru minunat. Au fost și alți colegi în acea vizită și s-au ocupat de acest dosar. Soledad Cabezon Ruiz Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet cele spuse deja, dar vreau să profit, bineînțeles, de ocazie pentru a manifesta solidaritatea față de petenți și să scot în evidență rolul pe care l-a jucat comisia noastră și pe care îl joacă în continuare dând, acordând importanța necesară acestui subiect. Vreau în mod deosebit să-i mulțumesc colegei care s-a ocupat de acest subiect care a dus la recunoașterea în cadrul normativ a acestei problematici. Poate că e ultima dată când o ascultăm uh, pe um, colega noastră, Kirsten Darling, astăzi aici, în Parlament, dar uh, vreau cu această ocazie să recunosc efortul uh, și importanța muncii sale. Se pare că se va discuta acest proiect de lege. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru atitudinea fără echivoc în ce privește drepturile victimelor. Se pare că lucrurile se schimbă încet, încet, deși deocamdată nu putem declara închisă petința, petiția aceasta. Ea va rămâne deschisă și cerem să fie discutată cu caracter urgent în uh, Camera Deputaților din Parlamentul Spaniol. Mulțumesc foarte mult încă o dată colegei. Atât. Mulțumesc, domnule Marias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Petiții ca aceasta sunt foarte importante. Aș vrea, înainte de toate, să le mulțumesc autoarelor acestei petiții care au avut curajul să vină astăzi aici, în Parlamentul European, pentru a atrage atenția asupra unei probleme de această importanță și o problemă atât de gravă a copiilor născuți în timpul regimului uh, lui Franco, problemă care a persistat și după tranziția democratică. Faptul că s-a ajuns la discuția unui proiect de lege în Parlamentul spaniol reprezintă un real succes. Felicitări așadar lui uh, Judith și celorlalți colegi. Arată că putem uh, prin eforturile noastre să facem o schimbare. Era o situație delicată, am analizat subiectul în amănunt, am organizat uh, o misiune pe teren pentru analizând analiza de aproape chestiunea s-a dezbătut de altfel și în plenul Parlamentului asupra situației. Împreună cu promovarea în public a acestui subiect, am reușit să ajungem la rezultatele de astăzi, lucru care dovedește cum comisia noastră poate să mobilizeze oamenii și poate să provoace schimbări. Activitatea comisiei noastre este foarte importantă. În ce privește colegii spanioli, Trebuie să vă mărturisesc că de prima dată când ne-am ocupat de subiect, uh, colegii spanioli s-au implicat. De fiecare dată când se discută, sala e plină de colegi spanioli. Acum că am ajuns la finalizarea favorabilă a dosarului, mă mir că nu sunt prezenți aici în sală pentru a aplauda de-a dreptul această concluzie pozitivă, pentru că e rodul muncii tuturor, nu doar al unor câtorva. Petiția trebuie să rămână deschisă pentru a vedea ce progrese se mai pot înregistra. Sper ca proiectul de lege să fie adoptat în Parlamentul spaniol. La ora actuală, autoritățile spaniole și cetățenii spaniole sunt cei care trebuie să continue cu ancheta. Noi rămânem în continuare deschiși uh, la subiect, un subiect care a cutremurat întreaga Europa uh, și îndeoseb Spania. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Terica Bras. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, constatat cu toții cât de important este acest subiect și uh, amploarea pe care o poate căpăta. Câțiva colegi au uh, discutat, au adus în discuție deficiențele sistemului judiciar spaniol. Nu am să insist asupra acestui aspect pentru că aș putea fi acuzat de a promova o politică, o poziție politică malițioasă, dar nu am să cad în acea capcană și am să mă limitez la subiect. În sfârșit, avem o, un proiect de lege pe care îl așteptam de multă vreme, o veste excelentă, însă prezintă mici deficiențe care îmi închipui că vor fi remediate. De pildă, faptul că aici încercăm să aflăm identitatea, mi se pare un pic uh, anevoios din punct de vedere filozofic, pentru că toată lumea are o identitate în cele din urmă, victimele diferitelor forme de abuzuri, însă e dificil să formulăm clar. E clar însă că pentru mulți din acești copii furați, descoperirea originilor uh, le va completa identitatea. Textul Parlamentului vorbește de asemenea de faptul că au fost peste 30.000 de copii. Cu mult peste 30.000, trebuie să vă spun. Am putea spune chiar 300.000. Aici trebuie să facem o corecție. Jude vorbea de arhivele ecleziastice, lucru care mi-a plăcut foarte mult. Eu ce am înțeles când am fost în Madrid? E următorul lucru. Și anume că reprezentanții oficiale ai bisericii care spuneau că arhivele bisericii Uh, credeau că uh, aceste arhive ecleziastice depindeau de fiecare episcopat sau de fiecare congregație, dacă era vorba așadar de arhive cu amprentă religioasă. Trebuie să anchetăm un pic mai mult în această direcție. Poate am să vă pară amuzant, dar pe mine mă îngrijorează faptul că uh, Textul e enorm, e, e foarte amplu, nu aveam nimic, acum avem un text uh, impresionant, uh, nu e rău că nu aveam nimic, dar se generează două situații care nu știm, se generează două instituții, precum Comisia Națională pentru Dreptul la Identitate, după care se creează Procuratura Specială pentru Copiii Furați. Eu cred că discuția și finalizarea acestui dosar se vor concretiza poate la sfârșitul vieții noastre. Ne interesează însă ca totul să înainteze cât se poate de repede și în al doilea rând să înainteze în mod consecvent pentru ca eh, inițiativa să dea și roade. Iată de ce trebuie să avem grijă la felul în care se articulează propunerea la nivel legislativ e un document minunat, dar care prezintă probleme, pentru că e prea lung și e destul de vag. Și mă apropie de sfârșit. Dacă comisia monitorizează ar fi bine să păstrăm deschisă petiția și să încercăm să-i cerem guvernului spaniol, Ministerului de Justiție sau uh, cel care poartă răspunderea pentru acest subiect. Cred că în scrisoarea noastră trebuie să le spunem mulțumim, suntem bucuroși că uh, am primit un prim răspuns la îngrijorările noastre și la vizita noastră în Spania, pentru că am interpretat-o drept răspuns la vizita noastră, deși n-a fost. Ne bucură acest lucru, însă, în același timp, ne-am dorit să fim în continuare informați. Avem atât de multe îngrijorări. Am vrea să fim ținuți la curent referitor la uh, progresul uh, inițiativei. Cred că ar fi util pentru a arăta că suntem pe drumul cel bun. Mulțumesc! În acest fel ajungem la sfârșitul listei vorbitorilor. Mă întorc la petenți. Mi-aș dori ca o persoană dintre dumneavoastră să reacționeze rapid pentru a spune câteva cuvinte. Haideți să încheiem ce am început. Mulțumesc foarte mult! Referitor la un subiect important, avem doar două posibilități. În primul rând, documentele și dovezile. Documentele le avem uh, practic sub control și dovezile. Avem aici un raport referit de la Institutul Național de uh, Toxicologie și um, Medicina și medicina legală. Eu am un raport referitor la unde este îngropat copilul meu. Nu mă refer doar la cazul meu, ci mă refer la toate exumările realizate unde nu s-au găsit resturi ale copiilor. Uh, sau unde s-au găsit uh, resturi care nu aparțineau familiilor. Eu aici nu identific nici uh, o informație legată la o familie din Spania. Nu există nicio trimitere la vreunul din aceste cazuri. Nu se face trimiterea în um, acest raport. Având în vedere că aspectul ce ține de documente e deja clar, aș vrea totuși să se demonstreze că copiii noștri nu au murit și nu sunt îngropați unde se spune că au fost îngropați. Aș vrea să se asume răspunderea față de, pentru rapoartele care sunt prezentate acestei comisii, pentru că sunt statistice false. Ați primit date statistice din 91 referitor la deciziile înregistrate în 91, referitor la decesele uh, infantile, care nu are nimic de a face cu subiectul copiilor furați. Iată, ce am uh, descoperit, uh, mai ales în calitate de petentă și în calitate de mamă care își caută copilul care e îngropat în două locuri diferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor că ați fost uh, atât de deschise. E greu să-ți faci glasul auzit, să vorbești, mai ales dacă uh, ești copleșit de atâta suferință. Vă mulțumesc tuturor pentru curajul de care ați dat dovadă. Încerc uh, să mă apropiu de sfârșit. Firește, vom lăsa petiția deschisă și vom trimite recomandările noastre Ministerului Spaniol de Justiție, cât și Procurorului General Spaniol. Vom urmări în continuare situația și vom aștepta ca Parlamentul Spaniol să aprobe noua lege care se va adopta, așa cum ni s-a comunicat, în luna mai anului viitor. Vom cere aplicația cu caracter, aplicarea cu caracter urgent a acestei, acestui act legislativ. Cred că deocamdată doar atât putem face. încurajăm uh, actorii implicați, precum Biserica Catolică, să se ridice la înălțimea așteptărilor pentru a putea, într-adevăr, realiza acest efort de reconciliere. Un lucru care se, ni se aplică nouă tuturora, să ne aducem contribuția la o concluzie pozitivă a acestui caz îndelungat de suferință omenească. Și faptul de a ști deja te aduce pe calea reconcilierii. Adevărul ne va elibera într-o zi și trebuie să credem că, să avem convingerea că și în acest caz acest lucru se va întâmpla. Vă mulțumesc așadar încă o dată tuturor, vă mulțumesc că ați venit la Bruxelles din nou. Îi mulțumesc uh, lui Jude, colegilor, secretariatului. Bă... Trecem la următoarea petiție. Am să vă las timp însă să părăsiți sala în liniște pentru a putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi. is very, very nice. So, colleagues, let now... Dragi colegi, haideți acum să respirăm adânc și să trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi. Petiția referitoare la regulamentul european privind etichetele care indică originea alimentelor. După cum vedeți, ne ocupăm de foarte, foarte multe lucruri. <clears throat> Este vorba de petiția 154 pe 2018. Petiționar Roberto Moncalvo are cuvântul pentru 5 minute. Si, buongiorno. Bună ziua, stimați membri ai Comisiei PETI. Președintă, Wikström, reprezentanții ai Comisiei Europene, bună ziua tuturor! E nevoie să respirăm un pic uh, înainte, să tragem aer în piept uh, dacă e să schimbăm uh, subiectul față de cel de care discutăm mai devreme. Vorbim acum de alimente, vorbim de petiția Stop Alimente Uh, falsificate. Am început să lucrez împreună cu Direct, cea mai mare asociație cu caracter agricol din uh, Europa, are peste 1600 de agricultori. Am început să lucrăm uh, la această petiție în luna, în luna ianuarie, când tocmai când începea consultarea Comisiei Europene referitoare la proiectul de act de execuție pentru actul 1569-2011. Nu ne plăcea acea schiță. O consideram departe de solicitările cetățenilor și agricultorilor din Europa, cerințe de altfel scoase în evidență de Parlamentul European, cel puțin prin trei, uh, prin trei rezoluții în cadrul acestui mandat, uh, referitor la etichetarea alimentelor. Iată de ce am lansat această petiție de a pune capăt alimentelor uh, contrafăcute în Italia. Între timp, această propunere de regulament, care nu era pe placul nostru, s-a transformat în regulamentul 775 din 2018, care va intra în vigoare în luna aprilie anului 2020. Dincolo de cele spuse de comisie în răspunsul la petiția noastră, Regulamentul nu răspunde nu doar îngrijorărilor noastre, dar nici măcar uh, îngrijorărilor cetățenilor europeni, uh, fermierilor europeni și nu răspunde, de pildă, nici măcar la îngrijorările multora din guvernele statelor membre, state membre care au ales să, uh, să o ia pe calea emiterea unor norme naționale când vine vorba de etichetarea produselor alimentare. Vorbim aici de nouă țări care au înaintat propuneri uh, care merg pe acest făgaș, precum Spania sau Austria. Petiția noastră avea și are în continuare obiectivul de a afirma că e nevoie uh, să facem un progres în ce privește etichetarea obligatorie pentru originea tuturor produselor alimentare. E clar că astăzi avem nevoie de norme clare, armonizate, la nivel european. Iată de ce în ultimele luni îndeosebi, pornind din luna septembrie, am considerat că subiectul uh, originii, că subiectul etichetării obligatorii a originii produselor alimentare, obiectul petiției de altfel, trebuia să capete o dimensiune europeană, nu doar italiană așadar. Această petiție naște, se naște în Italia, într-adevăr, dar trebuie să dobândească o dimensiune europeană și am făcut acest lucru prezentând o inițiativă cetățenească la nivel european. Pe 4 octombrie la Roma a început strângerea de semnături avem un an la dispoziție de la acea dată, de când a fost aprobată petiția. Împreună cu partenerii noștri din multe țări europene vom uh, continua cu această strângere de semnături. Sperăm să încurajăm în acest fel comisia să dea dovadă de curaj așa cum ar trebui să procedeze, de fapt, ar fi trebuit să procedeze de multă vreme față de regulamentul 1569, dar la ora actuală nu a făcut decât prin regulamentul executiv 775, care nu vorbește decât de etichetarea cu caracter voluntar, nu de etichetarea cu caracter obligatoriu. Mă opresc aici, trebuie însă să le mulțumesc uh, deputaților europeni, membrii de altfel uh, care au sprijinit această petiție. Îl văd aici în sală pe Alberto Cirio, care a urmărit uh, petiția de-a lungul uh, întregului său uh, drum. Vreau să mulțumesc de altfel și doamnei Eleonora Evi, care a dorit astăzi să aducă în atenția Comisiei PETI petiția noastră, deși Comisia Europeană încercase să închidă într-un fel sau altul dezbaterea asupra acestui subiect. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Have a... Acum avem un reprezentant al Comisiei. Alexandra Nicolacopolo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, că dați Comisiei cuvântul. <clears throat> Sunt aici două teme. Etichetarea obligatorie a originii pentru toate alimentele și, în același timp, punerea în aplicare a regulamentului Comisiei care se referă la obligativitatea indicării originii ingredientelor primare ale alimentelor atunci când originea acestora diferă de originea produsului alimentar final. În ceea ce privește prima chestiune, aș dori să vă spun că etichetarea obligatorie a fost discutată atunci când s-a negociat regulamentul privind informațiile cu caracter alimentar multe state membre au fost de acord să se introducă la nivel european obligativitatea <clears throat> identificării originii pentru toate alimentele, alte state s-au opus. Era vorba de costurile pe care le-ar fi prezentat indicarea acestei origini și chestiuni de asemenea ce țineau de funcționarea pieței interne. Ca rezultat al acestor negocieri, am extins uh, această etichetare obligatorie la anumite bunuri, uh, produsele din carne proaspătă. De exemplu, însă pentru alte produse am decis să ne limităm la rapoarte care să examineze fezabilitatea etichetării obligatorii pentru produse cum ar fi ingredientele lactate, uh, alimentele neprocesate și așa mai departe. Comisia a pregătit aceste rapoarte am ajuns la concluzia că o abordare pe bază de voluntariat ar fi preferabilă uneia obligatorii. Comisia a pus în aplicare o altă cerință care se referă la indicarea voluntară a acestei origini și comisia urmează să fie informată atunci când este o diferență între ingredientele primare și originea alimentului propriu-zis, în forma sa finală. Într-adevăr, acest regulament prevede anumită flexibilitate. Petiționarii s-au plâns de lipsa de informații detaliate, însă doresc să vă amintesc că documentul de bază deja prevede considerabilă flexibilitate, dând posibilitatea producătorilor să indice fie originea ingredientului principal sau să se limiteze la indicarea faptului că ingredientul primar are altă origine decât produsul finit. Petiționarul uh, vorbește și de lipsa de reguli privind indicațiile de origine asociate cu anumite mărci înregistrate sau protejate Aici spune că regulamentul comisiei nu exclude, după cum spune petiția, indicațiile de origine care țin de marca înregistrată sau de indicația de origine geografică protejată, se protejează aceste indicații pentru regiuni din motive care sunt explicate în considerentele la regulament. Considerentele 6 și 7 spun clar că aceste indicații fac obiectul regulamentului. Studiul de impact efectuat de comisie nu s-a axat uh, în mod specific pe impactul acestor reguli pentru mărcile înregistrate sau indicațiile de origine protejată și de aceea s-a, deschis, s-a decis că acestea să fie excluse temporar și vor veni reguli specifice în viitor. De aceea considerăm că în forma sa actuală, cadrul existent este satisfăcător și permite clarificarea tuturor situațiilor în care consumatorii ar putea fi induși în eroare de aceste indicații de origine oferite pe bază de voluntariat. Există reguli naționale, anumite state membre au adoptat măsuri tranzitorii, însă acestea vor fi sistate în momentul în care se aplică actul de punere în aplicare al Comisiei, începând cu aprilie 2020. Însă aș dori de asemenea să vă spun că domeniul de aplicare al acestor reguli este mai larg decât actul nostru de punere în aplicare, acoperă toate cazurile de alimente și cer indicarea obligatorie a originii anumitor ingrediente, mai ales uh, când e vorba de carne și lapte, în toate cazurile, <clears throat> nu doar atunci când originea lor diferă de originea declarată a produsului alimentar finit. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! N-am mai rămas foarte mulți în sală, sunt singur că dintre colegii italieni cineva dorește să intervină, Eleonora, tu ești prima. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate vreau să mulțumesc semnatarilor acestei petiții. E o petiție care atrage atenția asupra unui subiect uh, important pentru noi, cetățenii, și anume alimentele, ce mâncăm. Alimentele de astăzi nu sunt prezentate fără echivoc cetățenilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să spunem sus și tare. Normele europene nu ne oferă acea siguranță care să ne permită să cumpărăm uh, un aliment uh, siguri uh, fiind de originea acestuia, pentru că aceste indicații sunt vagi. Mă miră să aud cum Comisia Europeană continuă să insiste asupra mecanismului voluntar de etichetare privind originea alimentelor, prezentând-o drept o bună practică, drept cea mai bună strategie care poate fi adoptată. Eu nu sunt uh, convinsă de acest lucru, de altfel nici 70% din cetățenii europeni care, într-un sondaj Eurobarometru prezentat și de Asociația pentru protecția consumatorilor cer mai multă transparență, trasabilitate suplimentară referitor la produsele alimentare, la produsele pe care le achiziționează, mai ales referitor la produsele alimentare. Mă miră sincer cât de ușor vorbește Comisia de actul uh, de regulamentul executiv care a fost adoptat în acest an, spunând cum că am fi făcut un pas înainte introducând obligația de a preciza ingredientul primar pe etichetă. Introducând însă în același timp o serie de derogări legate și de indicațiile de origine, afirmând că toate acestea vor fi discutate, nu se știe când, într-un viitor neclar, pentru că trebuie să facă obiectul unei uh, evaluări de unui studiu de impact viitor, care nu a fost făcut până acum. Eu sunt de acord cu problemele ridicate de petenți. Regulamentul de execuție e vag, puțin flexibil și clădește pe regulamentul 1169 din 2011, care e mult prea slab și nu asigură ce cer cetățenii europeni, și anume trasabilitate suplimentară siguranță suplimentară când vine vorba de originea produselor alimentare achiziționate. De altfel am văzut cât de târziu a reacționat Comisia. Iată de ce mobilizarea acestui Parlament e atât de, de dorit. Parlamentul s-a pronunțat de altfel în repetate rânduri, venind cu rezoluții la subiect. Este de asemenea dezirabil ca cetățenii europeni să profite, să folosească instrumentele de participare cetățenească pentru a-și face glasul ascultat. Inițiativa cetățenească de care discutăm astăzi reprezintă un exemplu elocvent în acest sens. O inițiativă care se va desfășura pe durata acestui an. Eu am convingerea că va depăși pragul de un milion de semnături pentru a putea cere cu fermitate Comisiei să schimbe cazul referitor la acest subiect. Europa se află în fața unui moment de cotitură, nu mai poate ignora glasul cetățenilor. E nevoie să redăm cetățenilor încrederea pe care au pierdut-o. Ei cer cu tărie să fie protejați, să le fie protejată sănătatea și capacitatea de cumpărare prin a face alegeri informate, lucru care astăzi nu se întâmplă. Îmi pare rău că nu sunt prezenți colegi și din alte state membre, pentru că, deși petiția vine din Italia, e vorba de o luptă europeană pentru a ne asigura că Europa are norme avansate care să se mențină și pe viitor. Iată efortul pe care trebuie să-l facă Europa pentru a reveni uh, aproape de cetățenii săi. Thank you very much, Eleonora. Uh, cheer, Mr. Cirio. Mulțumesc foarte mult, Eleonora, domnul Cirio. Mulțumesc, doamnă președinte. E un subiect destul de delicat, pentru că merge dincolo de subiectul hrană. E unul din cazurile care ilustrează foarte bine de ce Europa pierde încrederea cetățenilor săi, pentru că se contrazice singură. Dați-mi voi să mă explic. Europa e uh, tărâmul transparenței. Noi spunem că aici trebuie să fim transparenți, să fim uh, practic un palat de cristal, să se vadă foarte bine uh, ce e înăuntru, ce e în afară, ne transmitem pe internet ședințele pentru ca toată lumea să afle ce se întâmplă. Însă dacă cetățenii fac o solicitare simplă, și anume să știe ce mănâncă. Europa spune că producătorii de alimente nu au nicio obligație și că totul are un caracter voluntar. E o contradicție. O contradicție profundă care n-are niciun sens. Există o zicală care spune că noi suntem ceea ce mâncăm. Iată de ce noi, cetățenii, cerem pur și simplu să fim informați referitor la ce mâncăm. Cerem ca această Europa a transparenței să fie realmente transparentă, astfel încât uh, aceia care pun pe piață produse de origine agricolă să știe, să spună de unde vin acele produse. Faptul că um, până acum Comisia nu a reacționat la această sensibilitate a cetățenilor E un lucru alarmant. Regulamentul uh, executiv care oferă orientări nu poate rămâne așa. Pentru că, dragă comisie, cine produce un aliment și ajunge într-o anumită țară are posibilitatea de a preciza uh, ingredientele. Problema e însă să protejăm respectivul producător astfel încât să nu poată veni alții și să spună în mod eronat uh, de unde ar proveni produsul lor. E suficient să pui o etichetă pe fiecare ambalaj pentru a arăta că e un produs italian sau spaniol sau mai știu eu ce. Dacă nu există obligativitate pentru a preciza originea, atunci noi nu protejăm, pe de o parte, cetățenii, dar, pe de altă parte, nu protejăm micii producători, cei care produc și care vor să aibă un certificat care să afirme că produsul lor e original. Asta înseamnă că respectă originea sa. Legătura între produs și teritoriu e o legătură fundamentală dacă Europa vrea să fie competitivă față de restul lumii și la nivel agricol. Uh, ori introducem această uh, obligație pentru toată lumea și pentru produsele care vin din Asia, din America de Sud, să se precizeze de unde vin, sau noi nu vom fi niciodată competitivi. Pentru că dacă ne putem închipui că am uh, putea concura cu agricultura celorlalți, pierdem de la bun început. Noi putem concura doar la nivel calitativ, ori calitatea joacă un rol dacă e cu adevărat percepută de cetățeni și calitatea apare uh, doar atunci când tu obligi pe acela care fabrică produsul pe care îl voi mânca eu să precizeze originea. Este inacceptabil faptul că comisia nu și-a dat seama de această necesitate. Dacă e un cost pentru micii producători, mai ales să se adapteze la această cerință de a preciza pe etichetă uh, originea produsului, e atunci necesar să e de ajuns să venim cu propuneri pentru a crea un fond care să permită micilor producători să se adapteze la aceste norme. Nu acesta poate fi obstacolul. Principiul uh, echității pe care trebuie să-l apărăm uh, pentru toată lumea, nu doar uh, pentru Italia, pentru că Italia e primul, prima victimă a marketingului eronat uh, care circulă pe glob, uh, promovând produse care ar fi italiene, dar nu sunt. Mulțumesc! Vrem să ne asigurăm că, într-adevăr, se respectă criteriul transparenței, după cum ați spus. From Spain and Putin. Și spuneți că nu trebuie să se cumpere ulei de măsline spaniol uh, care poartă o etichetă pe care scrie ulei de măsline Virgin Italian. Și uh, de asemenea, uh, nu vrem să cumpărăm cravate făcute în China cu etichete pe care scrie produs în Italia. Uh, domnule Tamburano, luați cuvântul dacă doriți. Grazie, președinte, brevissimo. Per... Mulțumesc că am să fiu deosebit de succint pentru că colegii mei au scos în evidență cât se poate de clar care sunt practic axele problemei. Vreau să scot în evidență însă un aspect. Se vorbește de piața internă, piața liberă de altfel, însă aici limităm practic libertatea consumatorului apărând o idee a pieței libere. Vorbim aici, practic, mai degrabă de cetățean decât de consumator. Cetățeanul ar trebui să aibă libertatea de a alege acele produse care se adaptează cel mai bine la nevoile sale. Acesta e, aici e legătura cu principiul transparenței. Transparența și libertatea cred că sunt valori fundamentale care ar trebui să se afle la baza măsurilor pe care le ia Uniunea Europeană. Trebuie să putem redobândi încrederea cetățenilor europeni și alimentele reprezintă cu siguranță unul din principalele puncte de interes pentru cetățeni, pentru că hrana reprezintă și sănătate. Să înțelegem așadar de unde vine un produs, dacă vine din Uniunea Europeană sau din altă țară. Din afara Uniunii Europene, unde există alte norme în ce privește uh, folosirea produselor fitosanitare, îngrășăminte, pesticide și așa mai departe. Iată cum Uniunea Europeană poate să recompenseze țările care, să adopte, care adoptă în acest fel măsuri uh, suplimentare de bune practici. Și în acest fel le garantăm consumatorilor uh, protecția sănătăților. Un alt aspect pe care îl pierdem uh, mult prea adesea din vedere. Știm cu toții ultimul raport IPCC referitor la schimbările climatice cetățenii când aleg un produs pot alege produsul care a călătorit cel mai puțin, care a parcurs practic traseul cel mai scurt. Putem uh, face acest lucru doar uh, etichetând uh, și precizând pe etichetă originea produsului. Pentru că e clar, transportul de marfă presupune un anumit nivel de emisii. Există multe argumente așadar care vin uh, să sprijine această solicitare a atâtor, cet- atâtor cetățeni. Mulțumesc foarte mult. Îi dau acum cuvântul lui Mon Calvo încă o dată pentru răspunsul final. Si, eh, grație. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc tuturor uh, deputaților care au luat cuvântul. Îi mulțumesc și președinte pentru observațiile dumneai ei. Cred că, încă o dată, Comisia și în această dimineață a dovedit că nu dorește să fie în armonie cu solicitările cetățenilor europeni. Că vă reamintesc tuturora că acest regulament 775 2018 intră în vigoare cu, aproape, cu o întârziere de aproape 4 ani față de cele precizate în regulamentul 1569 ajunge târziu și uh, într-o formă deloc satisfăcătoare. Iată de ce sunt uh, și mai convins acum, după ce am ascultat uh, cele spuse de comisie, că semnăturile care sunt la baza petiției Stop Alimente Contrafăcute vor alimenta petiția pe care am lansat-o acum la nivel european, că aceasta este calea cea bună pentru ca semnăturile pe care le vom strânge în atâtea țări europene să oblige noua Comisie Europeană la o reală discuție care să ducă și la modificarea regulamentului de bază 1569 pentru a ajunge la ce cer cetățenii și anume etichetarea obligatorie a originii produselor aliment, tuturor produselor alimentare această dezbatere cu ajutorul semnăturilor pe care le vom strânge. Sperăm să poată fi lansată înainte de intrarea în vigoare a regulamentului 775, un regulament greșit care merge în direcția contrară a dorințelor cetățenilor. Îi mulțumesc uh, Comisiei PETI că ne-a găzduit astăzi și sperăm că subiectul politic al etichetării și cu ajutorul deciziei Comisiei PETI să rămână în continuare uh, în uh, discuție până la finele acestui uh, perioade legislative. Mulțumesc! Time has come now to... Cred că trebuie să tragem o concluzie. Ne vom menține deschisă această petiție și o vom trimite la Envi și la Agri pentru avize. Deja am cerut un aviz de la Envi și nu am primit niciun răspuns. Uh, vom uh, trimite uh, le vom reaminti că așteptăm un aviz de la ei. De asemenea, vom trimite și Comisiei Agri această solicitare de aviz să vedem dacă pot stabili o cale pozitivă de acțiune. Eleonora, dorești să adaugi ceva? Un scurt comentariu, doamnă președinte. Am putea trimite această petiție și la Comisia IMCO? Și o altă propunere. Am putea organiza o audiere publică ca moștenire a acestei petiții pentru viitoarea legislatură într-a doua parte a anului 2019. Știm că nu putem uh, lua decizii obligatorii pentru următoarea legislatură, dar uh, ca recomandare, ca sugestie și ca mesaj politic, cred că ar fi foarte important să lăsăm moștenirea această petiție și să facem auzită vocea cetățenilor. Sper că putem avea și noi, în calitate de comisie, un cuvânt de spus. Desigur, putem uh, trimite și Comisiei IMCO această petiție. Este o idee foarte bună, așa vom face. Așa rămâne. Știți că grupul dumneavoastră politic pot, uh, poate interveni prin coordonatori, așa se iau uh, decizii legate de vizitele de informare și audieri pentru că ești uh, coordonator la grupul uh, politic, uh, poți propune ideea și vezi dacă pot subscrie și alți colegi. Și suntem foarte punctuali. Trebuia să încheiem la 12 și jumătate astăzi și iată că am reușit. Vă doresc tuturor un rest de zi cât mai bun și un bine meritat prânz excelent.